Cher Kollege, meine Damen und Herren, wir steigen wieder in. Doamnelor și domnilor, trecem din nou la ordinea noastră de zi. Ea prevede aici numărul 10, descărcarea de gestiune acordată agențiilor pentru exercițiul financiar 2010. Raportoarea este doamna Monica Macovei. Îi dau cuvântul acum. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, President. Um, and congratulations. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări pentru alegerea ca președinte al comisiei noastre. Știm că avem o oră pentru a asculta intervențiile agențiilor și pentru întrebări, așa că o să am o intervenție scurtă. Avem domnul Luis Galea din partea Curții Europene de Conturi alături de noi și cele două agenții, domnul Patrick Gudu, directorul al uh, Euro- Agenției Europene pentru Aviație și uh, șeful Agenției pentru Siguranța Maritimă. Pentru a vă oferi câteva informații, de data aceasta avem descărcare pentru 24 de agenții descentralizate, două în plus față de anul trecut, Europol și Institutul European pentru Egalitatea de Gen. Am lucrat împreună cu secretariatul la rapoarte. La jumătatea lunii februarie vor fi disponibile. Prima discuție în comisie va avea loc pe 29 februarie și data limită pentru amendamente este 5 martie. În general, există probleme în domeniul achizițiilor, transferurilor și aici aș vrea să spun că în mod surprinzător, Curtea de Conturi nu a menționat probleme în domeniul transferurilor. De asemenea, am identificat probleme la nivelul resurselor umane și independența ofițerilor contabili. Acestea sunt niște probleme comune pentru toate agențiile. Și aș vrea de asemenea să vă informez cu privire la chestionarul pe care l-am trimis curții de conturi pentru agenții la începutul lunii decembrie anul trecut. Am primit răspunsuri, însă nu ne spun foarte multe, din păcate. N-am primit prea multe informații, deși informațiile au fost foarte concrete. Informațiile nu au fost concludente în toate cazurile. Sperăm însă că vom putea obține până la urmă aceste informații de la Curtea de Conturi. Și aș vrea încă o dată să cer de la Curtea de Conturi acel raport uh, benchmarking care este în faza de proiect. Noi am cerut să primim documentul chiar și în această fază de proiect. Am să mă opresc aici și cred că acum e momentul să dăm cuvântul agențiilor. Vă mulțumesc, doamna Macovei. Avem reprezentanții Agenției Europene pentru Securitate în Aviație și Agenției pentru Securitate Maritimă alături de noi. Dați-mi voie să-i dau întâi cuvântul domnului Patrick Gudu. Aveți cuvântul, domnule Gudu. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, doamnă raportor, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru că ați dat cuvântul Agenției Europene pentru Siguranța Aeriană, o agenție importantă pentru toți cetățenii europeni care uh, zboară cu avionul și cred că intrăm cu toți în această categorie. Pe scurt despre agenție, această agenție are sediul la Köln, în prezent are peste 600 de angajați. O mare parte dintre aceștia sunt experți în domeniul aeronautic, mulți piloți, inclusiv piloți de teste, mulți ingineri de asemenea, specialiști în toate domeniile aeronauticii. Și după cum știți, în prezent, dat fiindcă ne-ați însărcinat cu această misiune, suntem responsabili și cu uh, securitatea pentru toate domeniile aeronautice, de la avioane până la aerodrome. Această agenție are uh, activități operaționale pe care le desfășoară zilnic pentru garantarea siguranței aeriene. Am un exemplu în acest sens. De curând, fără îndoială ați auzit despre ordinele pe care le-am dat vineri pentru a bloca riscurile pe A380, care la nivelul aripilor are anumite probleme. După cum vedeți, deci este vorba de activități zilnice pe care le efectuăm în fiecare zi la nivelul avioanelor din flotă. Această agenție este singura responsabilă în Europa de certificarea avioanelor și această sarcină îi revine în numele tuturor statelor membre. Regulamentele referitoare la siguranța aeriană sunt redactate de agenția noastră, apoi prezentate Comisiei spre adoptare. De asemenea, în numele Comisiei, trebuie să ne asigurăm că regulamentul european este aplicat în mod corespunzător de toate statele membre. Și, începând de acum 2 ani, am stabilit și monitorizăm planul de securitate european pentru spațiul aerian. Un plan de acțiune la nivel înalt care urmărește diminuarea principalelor riscuri aeriane comune spațiului european. Pentru a încheia această scurtă prezentare, vreau să vă spun că eforturile noastre de a înregistra progrese în mod permanent au fost consolidate prin obținerea certificatului ISO 9001-2008 pentru întreaga activitate a agenției noastre. Și cred că suntem singura agenție care are această certificare ISO 9001 pentru întreaga noastră activitate. De asemenea, trebuie reținut că departamentul nostru pentru audit intern este de asemenea certificat la nivel uh, internațional de IFASI. Mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup, monsieur directeur Goudou. Mulțumim domnului director Goudou. Richtende Stellungnahme, ich darf das Wort dann Dați-mi voi acum să dau cuvântul doamnei Manuela Tomasini de la Uh, Agenția Europeană de Securitate Maritimă. Vă rog. Uh, thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, doamnă raportor, stimați membri ai Comisiei CONT și dragi colegi și reprezentanții celorlalte instituții europene, am să încep prin a cere scuze pentru lipsa domnului Lenderbal, directorul nostru uh, da, care nu a putut participa datorită unor angajamente anterioare. Știți probabil ce s-a întâmplat în Italia cu Costa Concordia și uh, e nevoie de atenția completă a directorului nostru interimar. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la lucrările acestei comisii. Parlamentul European a fost întotdeauna foarte interesat de activitatea EMSA și mă bucur să fiu astăzi aici pentru a vă răspunde la orice întrebări aveți cu privire la gestionarea noastră pentru anul 2010. După cum știți cu toții, EMSA a fost înființată în 2002 în urma accidentului Erika, ca parte a unui pachet de măsuri care urmăreau îmbunătățirea siguranței maritime și protecția mediului maritim în spațiul european. Sarcinile agenției sunt în mare divizate în două zone. În primul rând, oferim asistență Comisiei la monitorizarea implementării legislației UE în domeniile relevante pentru protecția maritimă și a spațiului maritim în al doilea rând, elaborăm și punem în aplicație capacități europene, de exemplu, sistemul de monitorizare a vaselor SafeSeaNet pentru a permite monitorizarea navelor și uh, a navelor de transport la nivel european, apoi date pentru centre pentru a putea identifica navele care uh, navighează sub pavilion european la nivel global. De asemenea, o capacitate care include participarea tuturor navelor europene și a tuturor serviciilor de detectare a vaselor, CleanSeaNet, care contribuie la un sistem eficient pentru protejarea eh, coastelor europene de poluarea cauzată de nave. Și de asemenea, oferim consiliere tehnică și științifică Comisiei în domeniile relevante. De-a lungul anilor, agenția a primit noi sarcini și procesul este departe de a fi încheiat, așa cum s-a confirmat în discuțiile dintre Consiliu și Parlament cu privire la um, regulamentul de înființare al agenției. Aceasta este o mare provocare pentru EMSA și anume să activăm în acest mediu dinamic cu sarcini care trebuie îndeplinite în termen scurt și cu misiunea de a sprijini principiul principalii uh, factori interesați, Comisia și statele membre. Să ne întoarcem la 2010 însă, dat fiindcă acesta este obiectivul acestei audieri. După cum ați observat din documentele referitoare la EMSA, scopul nostru este să asigurăm cea mai bună utilizare a resurselor acordate de autoritatea bugetară. În ceea ce privește personalul nostru statutar, am uh, încheiat anul cu un număr scăzut de posturi neocupate, 2% costă 96 de poziții de posturi ocupate din 200. Asta la finele lui 2010. În ceea ce privește resursele financiare, în 2010 ne-am îndeplinit obiectivul de 98% executare a creditelor de angajamente și 89% a angajamentelor de plată cu o creștere de plus 4% pentru primele și plus 4% pentru angajamente de plată în comparație cu anul anterior. Măsurile noastre antipoluare reprezintă principala componentă a acestui rezultat extrem de pozitiv. Transferurile și angajamentele a posteriori datorită mecanismelor existente la nivel intern și după comentariile din partea Curții de Conturi și a Parlamentului în anul anterior, au fost păstrate sub control. În 2010 am avut doar cinci angajamente a posteriori, o mare îmbunătățire pentru noi. Am avut 38 de transferuri, dar mă bucur să spun că în 2011 am reușit să avem doar 16, deci tendința este una pozitivă pentru agenția noastră. Suntem foarte sensibili la comentariile curții de conturi ale serviciului uh, inter de audit și autorității de descărcare pentru a ne îmbunătăți nivelul de performanță din punct de vedere al calității, eficienței și eficacității. Foarte scurt aș vrea să vă spun că am îndeplinit niște obiective importante în 2010 am adoptat strategia de 5 ani după sugestiile primite din partea Parlamentului și a Curții de Conturi, care au constatat că nu aveam un astfel de plan. Am introdus și uh, indicatori de performanță cheie pentru a ne măsura activitățile, care sunt acum elemente esențiale pentru programul nostru de lucru și pentru raportul anual al agenției. De asemenea, am revizuit în cadrul în procedurile interne și am crescut eficiența procedurilor noastre financiare. De asemenea, am reușit să implementăm o serie de recomandări referitoare la independența ofițerilor contabili și Consiliul Administrativ a adoptat decizii esențiale în acest sens, am asigurat transparența rapoartelor anuale și importante anexe financiare cu termene limită, proceduri negociate și angajamente a posteriori care acum uh, fac parte din raportul nostru anual. Programul nostru de lucru este de asemenea revizuit pentru a fi mai transparent și pentru a arăta că toate activitățile noastre de achiziții sunt bazate pe uh, controle corect efectuate. Și în încheiere, câteva cifre care să vă ilustreze dimensiunea activității agenției. Am făcut 88 de vizite uh, în două state membre. De asemenea, am avut 36 de ateliere de lucru cu 1170 de participanți din toate statele membre. Am oferit 34 de sesiuni de formare cu 753 de experți din toate statele Europei 14 vase antipoluare contractate în cadrul agenției și mă bucur să vă spun că 2010 a fost primul an în care am primit zero comentarii din partea Curții de Conturi, lucru care confirmă că EMSA uh, este o agenție pe calea cea bună. Vreau să vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră, Curții de Conturi, Serviciului de Audit Intern pentru contribuția valoroasă. Sugestiile și comentariile dumneavoastră vor continua să fie folosite pentru îmbunătățirea activității noastre și pentru a uh, îmbunătăți siguranța și nivelul de control a poluării în mările noastre. Mulțumim, doamnă Tomasini. Informații. Vă mulțumim pentru informațiile uh, atât de multe în timp uh, atât de scurt, mai ales având în vedere ordinea noastră de zi foarte încărcată, propun să trecem direct la dezbatere. Dacă aveți întrebări și Curtea de Conturi va putea să vă răspundă, eu propun să trecem în dezbatere. În primul rând i-aș da cuvântul doamnei Macovei, iar apoi doamna Ivanova. Doamna Macovei, vă rog. Thank you, President. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că acest discurs uh, seamănă cu un discurs de după decernarea unui uh, premiu. Am câteva observații pentru fiecare dintre agenții. Uh, pentru EMSA, exercițiul financiar 2010 a fost caracterizat de mai multe puncte slabe în special în ceea ce privește sumele raportate, procedurile de achiziții și uh, resursele umane. Și de aceea aș vrea să adresez câteva întrebări punctuale în aceste domenii. În primul rând, referitor la achiziții. Cum asigură agenția o raportare uh, exactă și la timp privind procedurile de negociere către partea administrativă? Mă refer la procedurile de negociere. Cum le, uh, report, le raportați Consiliului de Administrație? În al doilea rând, cum asigură agenția adecvarea datelor um, referitoare la procedurile de achiziții planificate. Apoi, cum asigură agenția executarea la timp a plăților. Apoi, în ceea ce privește resursele umane, ați vorbit despre ofițerul de autorizare uh, din agenție ca și cum problema ar fi fost rezolvată. Însă, cred că toți colegii mei și eu am vrea să știm cum sunt responsabilitățile sale definite și cine este responsabil de evaluarea sa. Aș aprecia dacă ne-ați răspunde la aceste întrebări. În ceea ce privește performanța, Anul trecut am făcut un apel la agenție să aibă în vedere utilizarea unei diagrame Gantt uh, pentru programarea activităților sale operaționale. Acum, uh, în raportul din 2010, uh, am văzut că s-au stabilit legături între mm, activitățile operaționale și cred că o diagramă Gantt ar îmbunătăți programarea operațională a EMSA. Aveți în vedere utilizarea unui astfel de instrument în viitorul apropiat? Acum am o serie de întrebări pentru Agenția Europeană pentru Siguranță Aviatică. Aș aprecia un răspuns clar la următoarele întrebări, în ceea ce privește achizițiile publice, în primul rând. Care este suma fie căreia dintre cele două mari proceduri de achiziții pentru care Curtea Europeană de Conturi a găsit uh, puncte slabe. Deci, uh, în raportul Curții de Conturi există o referire la două mari proceduri de achiziții caracterizate de slăbiciuni, de puncte slabe. Așa că aș vrea să vă întreb care sunt acestea, cu cine și care sunt sumele despre care vorbim. Apoi, cum asigură agenția transparența procedurilor de achiziție și, managementul, și principiul managementului financiar uh, solid. Apoi, în ceea ce privește resursele umane, cum asigură agenția transparența deplină în procedurile de recrutare? Se pare că um, atenția a fost distrasă de cafea. Oricum, reprezentanții agențiilor ascultă totuși pentru că trebuie să dea niște răspunsuri, așa că vă rog să continuați. Și în fine, o întrebare pentru EASA se referă la inspecții. Cum asigură agenția o documentare eficientă a planificării inspecțiilor și a programului de inspecții? Uh, și cum intenționează agenția să asigure o înregistrare și urmărire sau monitorizare a constatărilor din timpul inspecțiilor, care sunt clasificate ca observații. Și aș vrea să mă refer la un ultim punct, pentru că am avut deja un schimb de scrisori cu directorul uh, agenției uh, EASA. Cred că sunt probleme în ceea ce privește conflictul de interese. Uh, Înțeleg că experții din uh, aviație uh, vin din industrie. Însă aș vrea să spun, aș vrea să știu dacă certifică avioane de la aceeași companie de la care provin. Dacă luați experți din industrie, nu ar trebui să folosiți acele persoane pentru a certifica avioane de la companiile la care au lucrat experții respectivi. Aveți astfel de situații? Vă rog să ne furnizați câteva comentarii în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, stimată colegă, doamnă Macovei, care este raportorul nostru. Acestea au fost întrebări foarte importante, așa că le dau acum cuvântul și celorlalți uh, colegi. Doamna Ivanova. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să o felicit pe doamna Macovei pentru eforturile dumneai și pentru uh, raportul excelent. Am acum câteva întrebări pentru uh, EMSA. Sunt uh, sigură că am uh, auzit cu toții despre um, cazul recent al uh, navei de croazieră, caz care a demonstrat încă o dată că este important să investim în siguranță pentru că aceasta ne ajută să uh, garantăm uh, asistență pentru oameni și, bineînțeles, putem să gestionăm problema scurgerilor de petrol în mare la timp. Peste o treime din bugetul agenției este cheltuit uh, pe programe de intervenție în cazul scurgerilor de, de petrol. Întrebarea mea este cum evaluați reacția EMSA cu privire la accidentul incidentul recent de pe coasta italiană. A doua întrebare este cum evaluați eficiența generală a sistemului uh, de prevenție? Și având în vedere evaluarea pozitivă a Curții de Conturi, credeți totuși că există domenii care necesită îmbunătățire și uh, dacă nu, uh, dacă totul este extraordinar și dacă suntem uh, pe drumul cel bun, credeți totuși că mai există anumite elemente care ar putea fi îmbunătățite? Acestea sunt întrebările mele. Vă mulțumim, doamnă Ivanova, domnul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să-mi cer scuze de două ori, pentru că, în primul rând, doamna raportor din umbră, din partea noastră, doamna Herzog, uh, a trebuit să rămână în Ungaria. M-a rugat în numele dumnea ei să adresez o serie de întrebări agențiilor prezente. Și pentru că a trebuit să par să plec uh, pentru scurt timp, Uh, nu la începutul uh, reuniunii nu știu dacă, au fost, uh, dacă s-a răspuns deja la aceste întrebări. Aș dori să încep cu două remarci față de Curtea de Conturi și, despre activita- și față de activitatea sa. Ne aflăm aici într-un schimb constant cu Curtea Europeană de Conturi, al cărui președinte, domnul Caldera, în decembrie, în 21 decembrie, ne-a scris că după părerea sa, la agențiile europene există un nivel înalt de conștientizare a riscului. Și aș dori să îl rog pe reprezentantul curții să ne dea impresia dumnealui și um, cu privire la riscurile bugetare la agenții și care este evoluția aceste, acestora. Am să rog și pe doamna și subliniez rugămintea doamnei Macovei de a fi uh, de a ne furniza uh, studiul uh, cu privire la benchmarking. Știu că este un studiu care necesită foarte multă muncă, dar pe, și pentru noi este foarte important. Și doresc să exprim încă o dată cât de important, așa cum a spus și doamna Macovei, cât de important este să primim acest studiu cât de repede cu putință. Um, mie nu mi-ar fi suficient proiectul de raport, uh, cum uh, spunea uh, doamna Macovei, eu aș vrea raportul final Uh, și nu pot decât să mă întreb de ce aveți nevoie de atâta timp. De ce a fost nevoie de o duzină de proiecte de raport uh, până și încă nu avem raportul uh, final. La Agenția de Siguranță Aviatică există slăbiciuni în ceea ce privește recrutarea personalului și achizițiile publice, publice, aș dori să întreb ce reacții au existat la această agenție având în vedere aceste remarci ale curții. Aceeași întrebare se adresează în numele doamnei Herzog și în ceea ce privește achizițiile publice, și anume pregătirea um, certificatelor pentru achizițiile publice lansate. A treia întrebare se adresează EMSA. Întrebarea mea se referă la unitatea de afaceri financiare și juridice. Ne interesează care sunt uh, rezultatele noilor aplicări în domeniul eficienței. Este vorba de simplificarea procedurilor administrative. Care este așadar evoluția? Vă mulțumim, domnule Geier. Nu mai dorește nimeni să intervină. Deci putem trece la răspunsurile la întrebări. Dați-mi voie, în primul rând, să-i dau cuvântul domnului Gudu. Schön. Merci beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește prima întrebare referitoare la achiziții, îl voi lăsa pe domnul Vandil, directorul nostru financiar, să răspundă. În ceea ce privește achizițiile și procesul de achiziții în cadrul agenției, cred că pe baza observațiilor curții de conturi putem uh, spune că monitorizăm uh, cu atenție execuția procesului de achiziții în conformitate cu reglementările financiare. De asemenea, raportăm uh, cu privire la proiectele noastre de achiziții trimestrial uh, către uh, Consiliul de Conducere. Deci există o transparență deplină în acest sens în ceea ce privește informarea management, managementului nostru și a Consiliului de Administrație. Apoi se vorbea despre o problemă identificată legată de două procese de achiziții. Am avut un proces legat de serviciile de curățenie, un contract pe care vroiam să-l reînnoim pe o perioadă de patru ani, un contract în valoare de un milion și am cheltuit cam 200 de mii de euro pe an pentru curățenie în agenție. Deci contractul trebuia reînnoit. Observația Curții de Conturi s-a referit la faptul că pentru calcularea prețului sau a diferitelor elemente de preț, am făcut o diferență între serviciile de bază pe care le doream și serviciile suplimentare. Și noi uh, am stabilit un raport de importanță 75% pentru serviciile de bază, pentru că acestea sunt serviciile care mm, uh, reprezintă curățenia în birouri și 25% servicii suplimentare, cum ar fi catering, cafea și așa mai departe observația curții a fost că am fi putut avea mai multe astfel de procente pentru a putea elabora niște scenarii legate de efectul final uh, uh, de costuri al diferitelor oferte primite. Este o explicație un pic cam tehnică, dar până la urmă vom ține seama de aceste observații și vom integra, vom elabora astfel de scenarii în viitor pentru uh, licitațiile viitoare. Însă vă pot asigura că rezultatul ofertei a fost pozitiv pentru agenție. Am economisit cam 30.000 de euro în primul an de când am uh, introdus acest nou contract. Deci, practic, am făcut economii în acest domeniu. A doua licitație se referea la un contract tehnic în sectorul uh, aviatic. Observația curții se referea la un element de cost dintr-o serie de zece elemente de cost care nu a fost completat de către solicitant de către ofertant. Ne vom asigura că în viitor toate elementele de cost vor fi completate de licitanți. În acest caz însă, aceasta nu a avut niciun efect asupra rezultatului procedurii de achiziție, pentru că nu au fost decât doi uh, participanți la, ce, la licitație, iar celălalt a fost considerat uh, neeligibil. Deci până la urmă nu a existat nicio discuție, nu a trebuit făcut-o nicio alegere, pentru că era foarte clar cine va primi contractul respectiv. Atât am avut de spus. În ceea ce privește partea legată de recrutare și transparența în materie de recrutare, aș vrea să vă spun că credem că procedura noastră de recrutare este deosebit de transparentă. Publicarea posturilor vacante se face prin diferite mijloace. Comitetul de personal al agenției este implicat în toate procedurile de selecție. Uh, de altfel, chiar în unele cazuri apelăm la un centru de evaluare extern pentru, din Bruxelles pentru a-i evalua pe candidați. Toate uh, etapele procesului de selecție sunt um, înregistrate în procese verbale. Există însă un aspect uh, pe marginea căruia am fost criticați de curte în 2010 și anume că nu am adoptat un prag uh, în momentul în care se uh, face trierea uh, candidaturilor și în momentul în care se stabilește lista de rezervă. Însă de atunci am stabilit uh, un prag care înseamnă 50% puncte în momentul screeningului și 50 și 60% ar putea fi acceptați pe lista de rezervă. Noi nu vrem să punem niște praguri foarte stricte sau definitive pentru că uneori suntem uh, copleșiți de numărul de candidaturi și dacă am avea un număr fix, atunci am putea fi obligați să intervievăm un număr mare de candidați, un număr mult prea mare de candidați pentru un singur post. Așadar, vrem să avem posibilitatea de a limita numărul final de candidați pe care îi intervievăm la un număr rezonabil. În ceea ce privește inspecțiile, aceste inspecții se realizează în statele membre în numele Comisiei Europene, iar planificarea și programul acestei inspecții este discutat cu Comisia Europeană și face parte din programul de lucru al agenției. Așadar, este adoptat de Consiliul de Administrație al agenției. Referitor la publicarea rapoartelor, acestea sunt proprietatea Comisiei Europene, pentru că lucrăm în numele său și Comisia Europeană este cea care hotărăște să le facă publice în special atunci când uh, se finalizează procedura. Noi, ceea ce facem, este un raport uh, anual uh, statistic cu privire la toate inspecțiile pe care le-am desfășurat în anul precedent pentru a putea urmări evoluția diferitelor sau a tuturor statelor membre în diferite domenii. Până în momentul de față nu am avut solicitări speciale cu privire la aceste inspecții. De fiecare dată când uh, ni s-a cerut accesul la un uh, raport anume, care nu era disponibil pentru că procedura încă nu era finalizată, nu l-am dat, evident. Altfel, suntem deschiși să prezentăm aceste rapoarte. În fine, în ceea ce privește conflictele de interese, acesta este un subiect extrem de delicat dar uh, de care ținem evident seama cu uh, mare atenție. Așa cum uh, a subliniat și doamna Macovei, i-am scris foarte recent cu privire la un caz pe care ni l-a semnalat și aș vrea să vă spun că echipele noastre de experți în materie de certificare nu sunt pletorice, sunt ci sunt limitate. Avem nevoie de experți din industrie, avem uh, această necesitate. Deocamdată, administrațiile naționale, ca furnizori de experți, uh, sunt un pic uh, uh, depășite pentru că noi am preluat această activitate acum opt ani. Deci administrațiile naționale nu prea mai au expertiză care să ne permită să recrutăm personal și atunci suntem obligați să recrutăm din industrie. Uh, însă pentru aceasta am instituit o procedură de certificare care este extrem de strictă și care de altfel a fost validată de Organizația Internațională a Aviației uh, Civile și de ELFA, uh, Federal Aviation Administration. Și nicio decizie nu este luată doar de o singură persoană. Toate deciziile sunt luate de, mai, de comisii uh, sau chiar de toți directorii agenției. Cred că această modalitate de a lua deciziile în comun, în colectiv, uh, poate să elimine riscurile de conflicte de interese pentru aceste persoane care provin din industrie. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim pentru răspunsul compact la întrebări. Vă mulțumesc, îi dau acum cuvântul doamnei Tomasini și o rog să răspundă pe scurt la întrebările adresate ei. Aveți cuvântul, vă rog. Uh, thank you very much. Thank you very much. Mulțumesc. Și mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Când am spus că suntem pe calea cea bună, nu am dorit să uh, dau impresia că suntem la finalul procesului. Mai, procesul continuă, mai avem uh, mult de învățat și suntem dispuși să continuăm să ne îmbunătățim. Noi raportăm uh, în față de uh, Consiliul uh, Administrativ și uh, furnizăm un, un raport. Achizițiile planificate. Acest lucru face parte dintr-o dezbatere pe care am avut-o cu Consiliul de Administrație în cadrul uh, programului de lucru. Uh, Deja de aici, uh, Consiliul de Administrație este, uh, îi se aduce la cunoștință uh, despre achiziții, iar acum există o anexă în care facem o listă cu toate achizițiile planificate per activitate, cu program și cu uh, alocările bugetare, așa cum este prevăzut în um, regulamentul financiar. Um, uh, plățile la timp. Uh, am analizat această situație. Avem acum o anexă specială în raportul nostru anual cu privire la uh, depășirea termenelor. Am introdus um, o monitorizare uh, lunară pentru manageri astfel încât ei să știe care sunt facturile care sunt în întârziere și dacă există o bună justificare sau dacă trebuie uh, luate măsuri în acest sens. Apoi uh, și uh, ofițerul nostru uh, contabil uh, situația a fost uh, rezolvată, Consiliul de Administrație l-a numit în mod formal Uh, în ceea ce privește procedura de evaluare, Consiliul a adoptat o decizie care prevede un rol pentru Consiliul de Administrație în această uh, procedură și uh, în calitate de autoritate în caz de apel. Iată, Consiliul se ocupă de acești ofițeri. Diagrama Gantt știm că este o sugestie din rezoluția cu privire la descărcare. Analizăm acest lucru pentru a vedea dacă există o valoare adăugată față de procedurile interne ale agenției. Doamna Ivanova ne-a adresat o serie de întrebări cu privire la eficacitatea măsurilor împotriva poluării. Într-adevăr, este cea mai mare parte a bugetului nostru, însă este de asemenea adevărat faptul că Evaluarea intermediară efectuată de către comisie arată că acești, aceste fonduri, în ceea ce privește prevenția, sunt bani necesari pentru că se oferă o valoare adăugată la nivel european. De exemplu, rețeaua noastră CleanSeaNet, uh, satelit, uh, imaginile din satelit pentru a monitoriza scurgerile de petrol, Bine, avem acum și un nou serviciu. Practic, serviciul a fost renegociat și este mai ieftin pentru statele membre prin faptul că noi am negociat și iar prețul este mai mic față de uh, prețul pe care l-ar fi plătit dacă um, ar fi negociat bilateral. și există și un efect de prevenire a scurgerilor de petrol, pentru că de la 1,38 am trecut la 0,21. În ceea ce privește vasele și sistemul de stand-by uh, finanțat din bugetul Uniunii Europene, permit statelor membre să aibă acces la capacități suplimentare în cazul unor accidente majore, cum, uh, cum este cel uh, actual al Costa Concordia. Altfel, uh, vasele de așa mare capacitate nu ar fi fost uh, la disponibilitatea statelor membre. În ceea ce privește procedura, folosim ABAC, este sistemul nostru în interiorul agenției și folosim acest sistem și pentru a îmbunătăți analiza Uh, respingerilor. Analizăm care sunt uh, motivele tipice pentru respingerea unui uh, dosar financiar, iar apoi încercăm să îmbunătățim performanța agenților noștri de inițiere. Utilizăm și serviciile Serviciului de Audit Intern pentru a centraliza misiunile, plățile pentru misiunile noastre am scăzut rata de respingere așadar. După cum spuneam, peste tot put, există lecții care trebuie să, pe care trebuie să le învățăm și, bineînțeles, încercăm să facem asta. Vă mulțumim, doamnă Tomasini. A existat o întrebare adresată Curții de Conturi. Am să îi dau cuvântul domnului Galea și am să-l rog să răspundă pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu, doamnei Macovei, pentru întrebările dumnea ei. Subliniez faptul că mm, apreciem interesul dumnea ei activ și efortul ei de a asigura o bună supraveghere a bugetului european și al agențiilor. Vă asigurăm că vom face tot ce putem pentru a sprijini munca acestei comisii. Aș dori să mulțumesc și reprezentanților agențiilor. Dați-mi voie să vă spun că îl reprezint curtea astăzi în numele domnului Olșe, care este membrul responsabil pentru agenții. Dumnealui nu a putut fi prezent astăzi, dar va fi prezent în persoană la următoarea reuniune când veți discuta raportul doamnei raportor cu privire la agenții. Pentru a răspunde la întrebările doamnei Macovei și a domnului Jens Geier, doresc să vă spun că este important să spunem că Curtea de Conturi a publicat rapoarte specifice pentru fiecare dintre cele 32 de agenții. În aceste rapoarte am Uh, furnizat uh, avize cu privire la uh, tranzacțiile financiare ale acestor agenții. De asemenea, am inclus comentarii suplimentare acolo unde era cazul. În majoritatea acestor rapoarte, dar nu întotdeauna, aceste rapoarte se refereau mai ales la gestiunea bugetară și financiară. Observațiile principale erau în legătură cu, de exemplu, um, credite foarte mari uh, pentru 2011. Nu știu dacă doamna Macovei a înțeles um, acest tip de uh, credite când se referea la transferuri. Este vorba de operațiuni uh, care au avut loc în 2011, iar curtea și-a dat seama că au existat astfel de uh, tranzacții în cazul a nouă agenții și aceste lucruri sunt prevăzute în comentariile noastre. De asemenea, am uh, subliniat anumite slăbiciuni, o lipsă de transparență în uh, procedurile de recrutare, uh, nonconformitatea procedurilor de achiziții cu regulamentele în vigoare pentru a ajunge la punctul foarte important făcut cu privire la documentul, raportul pe care îl așteptăm și anume raportul cu privire la benchmarking. benchmarking. Aș dori să fac o clarificare. Când ne referim la cea de-a 17-a versiune a acestui document, e bine, cred că este o neînțelegere. referința era probabil 1.7, care poate a fost uh, citit uh, 17. Dar cu siguranță vom putea clarifica situația. Trebuie să vă spun, domnule președinte, că împărtășesc preocuparea doamnei Macovei și a domnului Geier cu privire la Uh, munca depusă la acest raport. Suntem, ne angajăm să vă furnizăm acest raport, acest document care va conține informația pe care am obținut-o până acum. Am, încer- am început prin a încerca să facem un exercițiu de benchmarking privind costurile pentru agenții. Însă, la ora actuală, costurile de guvernare, fici... avem uh, datele dintr-un punct de vedere al uh, comparării datele, dar nu avem informațiile necesare pentru a avea un raport de tip benchmarking. Regulile, regulamentul de procedură al curții nu prevăd uh, furnizarea unui document în stadiul de uh, proiect. Regulile noastre ne cer să respectăm uh, propriile noastre reguli, dintre care unele sunt și în tratate. Discuția continuă în con comunicarea acestei comisii către această comisie, președintele a spus că în al doilea trimestru al acestui an acest document va fi prezentat. Curtea a spus în mod oficial că va încerca să ofere cât mai multe informații, dar Comisia trebuie să înțeleagă că uh, nu putem da informații decât dacă uh, le avem și pe baza uh, muncii pe care o facem în calitate de auditori externi. Informațiile de care aveți nevoie la dumneavoastră în comisie uh, sunt poate informații pe care le-ați obține mai ușor de la uh, agențiile respective decât de la Curtea de Conturi, o curte de auditori. Apoi, în ceea ce privește solicitarea domnului Geier de informații, aș dori să mă refer la scrisoarea președintelui Curții din 18 noiembrie, în care a subliniat că Uh, curtea a, not, a observat o îmbunătățire a, agenții, a activității agențiilor. În cazul Agenției Europene pen, uh, pentru Medicamente, Colegiul European și alte astfel de agenții. Sunt îmbunătățiri care nu sunt datorate numai raportării istorice din partea Curții de Conturi, ci și datorită vigilenței Comisiei uh, pentru control bugetar, uh, care a dus la creșterea nivelului de conștientizare a riscului în rândul acestor agenții. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Pentru următorul punct mai avem numai 20 de minute. Am să vă explic cum vom continua. Pe 29 februarie acest raport se va discuta. Termenul limită pentru amendamente este 5 martie la prânz. Avem posibilitatea să mai discutăm acest subiect atunci. La final îi dau cuvântul doamnei Macovei. Mă scuzați, mai dorește să intervine domnul Stas. Mă scuzați, uh, nu am fost aici pentru prima rundă de întrebări. Uh, am trei reuniuni de comisii care au loc în același timp. În prima rundă știu că v-ați uh, concentrat asupra agențiilor despre care am discutat în ultima oră, dar aș dori să o întreb pe doamna raportor, raportor dacă n-ar dori să se refere și la urmarea raportului de anul trecut pentru că atunci s-au făcut o serie întreagă de comentarii destul de dure cu privire la anumite agenții. Era vorba de conflicte între uh, personal și anumite agenții. Agenția de Securitate Alimentară aveam probleme cu uh, personal de la această agenție care a plecat uh, și a lucrat în uh, industria și au, lucrat, au primit locuri de muncă în industria alimentară. Și în cadrul medicamentelor uh, s-a întâmplat același lucru. Uh, membrii care au plecat de la această agenție să lucreze în industria farmaceutică. Și acum aceste persoane ajută companiile private să își depună dosarele uh, Um, și cerele de autorizații la aceste, autoriza la aceste autorități. Trebuie să um, luăm măsuri în, cadrul, în cazul acestor conflicte de interese. Doream numai să mă refer la acest lucru, indiferent de ceea ce s-a spus de celelalte două, despre celelalte două agenții. Am să o rog pe doamna raportor să acorde atenție acestui uh, element. Vă mulțumesc, da, un punct foarte important. Doamna Macove, aveți cuvântul. Uh, thank you, Chair. Uh, very short because we don't have much... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt, fiindcă nu ne-a mai rămas mult timp. Sigur, Asta este un principalul punct de interes în raport, conflictul de interese, fiindcă afectează modul în care sunt cheltuite fondurile și așa mai departe și de asemenea, intenționez să vizitez unele dintre agenții, mai ales în, din perspectiva conflictului de interese. Tocmai am cerut Agenției pentru Siguranța Aviatică informații cu privire la conflictul de interese. Ca răspuns la întrebarea domnului director, și se certifică avioane care vin de la această agenție. Și aș vrea să spun că n-am înțeles clar din răspunsul dumneavoastră dacă, în calitate de expert din industrie, mă alătur eu, să spun, activității dumneavoastră și sunt în echipa de certificare, ce se întâmplă? Aș vrea să-mi dați un răspuns clar, chiar dacă sunt partea unei echipe. Foarte scurt pentru cele două agenții. Vă mulțumesc pentru prezența astăzi aici. Aș aprecia dacă până la finele acestei săptămâni ne-ați putea trimite toate cele spuse astăzi aici în scris. O scrisoare sau o formă prin care să includeți cele spuse astăzi aici. Deci până la finele săptămânii, în scris, v-aș ruga cu toate cifrele și răspunsurile oferite. Și în ceea ce privește curtea de conturi, vreau să spun că raportul acesta comparativ care se referă la mai multe aspecte, chestiuni structurale pentru agenții, inclusiv conflictele de interese și altele, a fost uh, planificat de curte pentru luna octombrie, apoi amânat pentru decembrie și apoi domnul Caldeira, președintele curții, a spus în public și avem înregistrarea că uh, suntem la cel de-al 17-lea proiect. Haideți să nu încercăm să jucăm aici jocuri, că nu suntem copii. Deci, e jumătatea lui ianuarie și insist că trebuie să primim acest raport. lucru pe care îl voi lua în considerare atunci când discutăm descărcarea pentru Curtea Europeană de Conturi. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă raportor. Este o propunere bună ca răspunsurile la întrebări să fie transmise în scris. Cu aceasta putem încheia punctul 10 de pe ordinea de zi. Mulțumesc reprezentanților agențiilor și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 11. Descă descărcarea de gestiune pe 2010 acordată întreprinderilor comune raportoare și aici doamna Monica Macovei. Am să-i dau cuvântul acum reprezentantului Curții de Conturi. Aș dori să urez bun venit și celor de la ITER și celor de la întreprinderea comună cu privire la uh, medicamente inova inovatoare. În primul rând, însă dați-mi voie să dau cuvântul domnului Balco de la Curtea de Conturi. Aveți cuvântul. Uh, dear Madam Raport. Bună ziua, domnule președinte, stimată doamna raportor, Macovei, stimați membrii Parlamentului, domnilor și domnilor. Am plăcerea să vă prezint cel de-al treilea raport în cele două zile în care discutăm raportul de audit pe 2010 în ceea ce privește întreprinderile europene comune, în capacitate de membru raportor pentru cele șase întreprinderi comune europene care aparțin uh, la DG Research și INFSO. Pentru clarificare vreau să vă spun că domnul Sabolci Fazecaș, cu care am convenit să livrăm această prezentare, uh, se ocupă de Cezar și activitățile sunt supravegheate de DigiMove. Înțeleg că dorința acestei comisii este să ne axăm atenția pe întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare și pentru fuziune pentru energie, directorii acestora fiind astăzi aici cu noi. La articolul 287 din Tratatul de Funcționare, Curtea are un mandat specific pentru a efectua auditul conturilor întreprinderilor comune, în al doilea rând, efectuarea auditului privind legalitatea și regularitatea tranzacțiilor de bază raportate în rapoartele anuale specifice referitoare la fiecare întreprindere comună pe care vi le voi prezenta astăzi. În al treilea rând, să emită opinii cu privire sau avize cu privire la regulamentele financiare ale întreprinderilor comune și orice alte chestiuni de management financiar. Deocamdată există o opinie a Curții 4 din 2002 privind regulamentul financiar, opinia 2 2010 privind regulile financiare ale întreprinderii comune Sezar și opinia 2 2011 uh, privind regulile financiare pentru întreprinderea comună Clean Sky și de asemenea să execute uh, audit de management financiar sau de performanță, care sunt raportate în rapoartele speciale și vor fi raportate. Mai degrabă putem spune că vor fi raportate, dat fiindcă până acum nu au fost făcute niciunele. În ceea ce privește rapoartele anuale specifice, Curtea a început să lucreze la noua generație de întreprinderi comune în aprilie 2008. La momentul respectiv existau doar două întreprinderi comune, Fusion for Energy și Cezar pentru care Curtea a emis rapoartele anuale specifice. În 2009 au, deveni, au apărut uh, trei alte întreprinderi, IMI, Clean Sky și Artemis și alte două în 2010, uh, Fuel Cell și ENIAC. Și rapoartele respective au fost uh, publicate. Principalul risc la auditarea acestor întreprinderi comune constă în natura tehnică a activităților finanțate de acestea, inclusiv operații și tranzacții de mare valoare. În ceea ce privește rapoartele anuale specifice pentru 2010 pe care le aveți în față, veți observa că există avize clare ale curții privind fiabilitatea conturilor IMI, uh, Fusion for Energy și pentru toate celelalte întreprinderi comune, cu excepția ENIAC, unde avem o opinie cu rezerve datorită unei probleme referitoare la prezentarea raportului de implementare a bugetului în conturile anuale. În ceea ce privește legalitatea și caracterul reglementar al tranzacțiilor subiacente, Curtea a emis o opinie clară pentru toate întreprinderile comune. Cu toate acestea, Există alte comentarii importante privind gestionarea financiară și bugetară pentru anumite domenii comune. Uh, pentru IMI și Fusion for Energy, cum ar fi o implementare relativ scăzută a bugetului datorită întârzierilor în implementarea activităților, în uh, implementarea sistemelor de control intern și în validarea sistemelor subiacente de către ofițerii de conturi. Există deci o implementare destul de scăzută a bugetului, menționată deja, și acesta a fost legată de o întârziere în lansarea cererii de ofertă. De asemenea, există o rată scăzută de utilizare pentru creditele și angajamentele de plată, 6 și 35% și există și 98 de milioane de euro care au fost reportați în uh, angajamente de credite în 2011, precum și anularea 64 de milioane de credite de plată reportate din perioada de raportare anterioară. Cu toate acestea, IMI înregistrează progrese în anumite domenii. De exemplu, în 14 decembrie 2010, Consiliul de Administrație a adoptat strategia expost pentru evaluarea legalității și regularității tranzacțiilor subiacente. Curtea va analiza rezultatul acestor audite interne în contextul exercițiului 2011. Ca pentru majoritatea întreprinderilor comune, Curtea face comentarii referitoare la acordul cu statul gazdă în ceea ce privește IMI și Fusion for Energy. În ceea ce privește IMI, Curtea constată că un astfel de acord nu a fost încheiat și, în ceea ce privește Fuel for Energy, Curtea constată că spațiile permanente nu uh, sunt disponibile pentru întreprinderile comune așa cum uh, a fost prevăzut în acordul semnat cu statul gazdă. Toate întreprinderile comune sunt uh, preocupate de rolul auditorului intern al Comisiei, împreună cu colegul meu, domnul Fazeca, și personalul nostru de audit, care se ocupă de întreprinderile comune, am avut ocazia să discut această chestiune cu directorul general al Serviciului de Audit Intern, domnul Brian Gray, în septembrie 2011. În toate trei avizele curții privind întreprinderile comune și regulile financiare pe care le-am menționat deja, precum și în rapoartele anuale specifice referitoare la întreprinderile comune, Curtea a menționat articolul 71, alineatul 2, din regulamentul financiar cadru numărul 2343 din 2002, conform căruia auditorul intern al Comisiei exercită aceleași competențe în ceea ce privește uh, entitățile Uniunii și, prin urmare, și cu privire la întreprinderile comune și cu privire la directoratele Comisiei, precum și nevoia de a reflecta aceste dispoziții în statutul întreprinderilor comune. Mă bucur că, datorită eforturilor făcute de curte, uh, au fost înregistrate progrese în ceea ce privește clarificarea acestor chestiuni și că toate întreprinderile comune acceptă acum rolul IAS în acest sens. Ca un exemplu pozitiv, aș dori să menționez aici răspunsul pe care curtea l-a primit de la întreprinderea comună Fusion for Energy cu privire la amendamentele referitoare la avizul curții din regulamentul financiar din uh, cele 50 de observații, Fusion for Energy a acceptat 48, o abordare foarte constructivă și un exemplu al impactului activității curții. Într-adevăr, Consiliul de Administrație Fusion for Energy a aprobat aceste amendamente la regulamentul financiar Fusion for Energy la, în cadrul întâlnirii de pe 24-25 noiembrie 2011. De asemenea, cu privire la Fusion for Energy, aș vrea să vă atrag atenția asupra nevoii de finanțare suplimentară uh, în faza de construire ITER lucru subliniat, repetat de către curte în rapoartele sale specifice, inclusiv cel din 2010. Și observ cu satisfacție că această problemă a fost rezolvată după compromisul la care Parlamentul a ajuns cu Consiliul și Comisia la începutul lui decembrie anul trecut. Curtea de conturi va continua să urmărească îndeaproape aceste chestiuni. După cum vedeți din prezentarea mea, întreprinderile comune sunt un subiect de actualitate interesant care se confruntă cu probleme, cu provocări, dar și care înregistrează dezvoltări continue. În acest sens, în mod demonstrativ, aș vrea să atrag atenția asupra a două aspecte interesante referitoare la întreprinderile comune, conținute în propunerea Comisiei pentru o decizie a Consiliului de stabilire a unui orizont de implementare a unui program specific. Orizont 2020, programul cadru pentru cercetare și inovare pentru 2014-2020, prezentat de Comisie pe 30 noiembrie 2011. La aliniatul 4 din anexa 1 a acestui document, Comisia menționează posibilitatea combinării Artemis și ENIAC într-o singură inițiativă și în comentariile de la 1.7 din Declarația Financiară Legislativă se menționează posibilitatea de a înființa o noi întreprinderi comune în contextul implementării părții referitoare la provocările din societate din Orizont 2020. Stimați colegi, am să mă opresc aici. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a fi prezenți aici și pentru atenție. Mulțumesc! Balco. Vă mulțumim, domnule Balco. Dau acum cuvântul doamnei director pentru IMI și pentru ITER și am să vă rog să nu interveniți mai mult de 5 minute. Domnul Guldman de la IMI, vă rog în primul rând. Member of the Parliament, stimați deputați, doamnelor și domnilor, mă bucur că am ocazia să prezint pe scurt întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare lansată ca urmare a unei decizii inovatoare a Uniunii Europene. Într-adevăr, crearea acestei inițiative a impulsionat acest sector un element esențial pentru societate, dar fiindcă vorbim de sănătatea umană. Misiunea noastră se bazează pe uh, dovezile pe care le avem și anume companiile farmaceutice singure nu sunt eficiente în ceea ce privește uh, livrarea de medicamente inovatoare și sigure necesare pentru pacienți. Pentru a modifica această situație, inițiativa privind medicamentele inovatoare a inițiat niște proiecte pe scară largă bazată pe două principii cheie. Primul, cercetare precompetitivă, ceea ce înseamnă că pentru fiecare dintre proiectele noastre avem mai multe companii farmaceutice mari, numite Big Pharma, care se reunesc și investesc resurse pe niște chestiuni atent selectate și asta este cercetarea precompetitivă. Al doilea principiu cheie este inovarea deschisă pentru provocările complexe cu care ne confruntăm, nu e suficient ca o serie de companii să-și unească forțele. Trebuie să colaboreze cu parteneri din afara industriei. Mă refer aici la mediul științific, mă refer la IMM-uri care sunt uh, niște actori foarte activi în proiectele noastre, organizații ale pacienților. Deja de prea mult timp vocea pacienților nu a fost ascultată în procesul de dezvoltare al medicamentelor inovatoare și de asemenea cu agențiile de supraveghere. Aceste consorții, pentru a funcționa eficient pentru proiectele de care vorbim, trebuie să aibă o platformă neutră, autonomă, din mai multe motive inclusiv garantarea împărtășirii și exploatării în comun a cunoștințelor și, sigur, garantarea unei gestionări corecte a fondurilor publice în cadrul acestor parteneriate public-private. Nu am timp uh, suficient să intru în detalii, dar vă pot spune că după 2 ani de funcționare, aceste consorții au ajuns la niște rezultate foarte importante în domenii importante, cum ar fi uh, schizofrenia, diabetul, afecțiuni pulmonare, este foarte important să spun că proiectele noastre adesea se bazează pe uh, rapoarte uh, referitoare la modul de acțiune a medicamentelor venite și din partea pacienților și din partea agențiilor pentru siguranța medicamentelor și suntem siguri că vor urma multe astfel de rezultate. În încheiere vreau să vă spun că pe baza acestor rezultate, inițiativa privind medicamentele inovatoare este considerată și nu doar în Europa, ci și în afara Europei, în Statele Unite, de exemplu, este considerat deci ca fiind un model pentru accelerarea dezvoltării terapiilor și tratamentelor inovatoare în avantajul final până la urmă al pacienților. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Goldman. Are cuvântul acum domnul Risc. So thank you, Mr. President, and uh, good afternoon. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor, membrii Parlamentului European. O prezentare foarte scurtă a întreprinderii noștri și a progresului. Fusion for Energy a fost înființat uh, cu un scop foarte concret și anume să participăm într-un proiect internațional ca parte europeni pentru construirea uh, ITER în Franța la Cadaraș. Acesta este următorul pas important în fuziunea energetică și vrem să demonstrăm fezabilitatea tehnică a fuziunii cu ajutorul unor magneți foarte puternici. Este un proiect foarte complicat, pe mare scară, cu costuri mari, tehnologie foarte avansată, care se derulează într-un mediu internațional la care participă șase alți parteneri, America, Rusia, India, China, Japonia și Coreea de Sud. Europa, ca, ca ă, spațiu gazdă, acoperă 45% din întreaga activitate, cea mai mare parte. Membrii comisiei uh, au manifestat interes față de acest proiect. Am avut o vizită a membrilor comisiei la Cadaraș în mai anul trecut și, ca urmare, sunteți cu toții informați cu privire la acest proiect și la evoluția sa. Însă, vreau să vă ofer și eu câteva informații actualizate. În ceea ce privește activitatea propriu-zisă, din uh, mai 2011 s-au înregistrat progrese, uh, au început deja și au fost și finalizate lucrările de excavație. Primele două clădiri vor fi finalizate în următoarele 3 sau 4 luni. Între timp, am început licitațiile pentru următoarele clădiri. Suntem obligați să avem peste 30 de clădiri puse la dispoziția proiectului. Cele mai mari sunt pentru uh, instalația propriu-zisă. Licitația este deschisă de 12 luni și ne așteptăm ca contractul să fie uh, alocat până la finele acestui an. Pe lângă clădiri trebuie să mai punem la dispoziție și multe dintre componentele utilajului în acest caz, s-au înregistrat progrese în anumite domenii, dar există și întârzieri în alte domenii. Cam așa stau însă lucrurile într-un proiect de o astfel de magnitudine. În ceea ce privește elementele critice, magneții de câmp Uh, lucrurile evoluează foarte bine, există un conductor care este construit, există prototipuri pentru componente structurale care au fost și ele fabricate cu succes și urmează să înceapă uh, producția în seria bobinelor. În plus, pe lângă activitatea pe șantier și în fabricile din Europa, încercăm să aducem îmbunătățiri și la organizarea Fusion for Energy lucru care a fost solicitat în mod specific de Consiliul European din perspectiva creșterii bugetului nostru. Și o să spun câteva cuvinte care cred că ar putea să fie relevante pentru Parlament. Ni s-a cerut să limităm costurile acestui proiect, să nu depășim noile cifre, 6,6 miliarde de euro, cifră stabilită pentru întregul, întreaga construcție. Lucrurile stau deocamdată bine, această estimare care a fost făcută acum 2 ani este păstrată. Am reușit să compensăm o serie de creșteri prin uh, o economie făcută în alte părți. Sigur, lucrurile evoluează în timp și nu pot spune cu exactitate ce se va întâmpla în viitor, dar de 2 ani lucrurile au evoluat foarte bine. În ceea ce privește structura Fusion for Energy, au fost făcute modificări mari pentru a asigura o structură orientată pe proiect. Avem un nou, o nouă conducere. Aceste schimbări au început cu 12 luni în urmă și vor fi finalizate luna următoare cu numirea managerilor de proiecte. Personalul actual a fost uh, uh, numit în funcție de interimat, dar am început și interviuri interne și externe și urmează să fie făcute numiri pe posturi permanente de luna viitoare. În ceea ce privește procesele, am inițiat un exercițiu amplu de finalizare a proiectelor interne ale organizației și a manualelor uh, operaționale, care acum au fost elaborate și urmează să fie aprobate de mine. În ceea ce privește managementul de proiect, principalul nostru obiectiv sau principala noastră preocupare, lucrurile sunt puțin mai dificile. Am încheiat elaborarea unui nou sistem compatibil cu organizația centrală din Cadara și cu alți parteneri internaționali și suntem acum în faza de implementare. Mai rămân câteva luni, poate chiar șase, până la finalizare și implementare. Și în ceea ce privește evaluarea independentă, au fost înregistrate multe îmbunătățiri. Întotdeauna am avut intenția de a avea o, un element de audit intern, din motive clare. Avem așa ceva de 18 luni și funcționează, așa cum a spus și curtea, de curând am acceptat rolul Serviciului de Audit Intern al Comisiei și acum aceștia lucrează împreună cu facilitățile noastre de audit intern la un program comun de audit. Am convenit, avem propriul comitet de audit care raportează la, în fața Consiliului de Administrație și de curând, la solicitarea Consiliului, am stabilit și un evaluator Deloitte care a început prima evaluare a organizației în întregime, Fusion for Energy. Având în vedere toate aceste lucruri, putem spune că se înregistrează progrese și lucrurile merg în direcția corectă. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Dau acum cuvântul doamnei raportor, doamna Macovei. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Am întrebări pentru fiecare dintre cele două întreprinderi comune. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit pentru această discuție cu noi. Pentru colegi, aș dori să menționez că suma aproximativă a celor șapte întreprinderi comune pentru 2010 este de aproximativ 1000 de milioane de euro. Așadar, vorbim despre o sumă cu adevărat uriașă. 1000 de milioane pentru cele șapte întreprinderi comune. Știm că este dificil pentru unele state membre să obțină resurse financiare de pe piață și în unele cazuri chiar trebuie să plătească 6% dobândă sau chiar mai mult. În aceste condiții, suntem cu toții confruntați cu criza economică și financiară și uh, nu cred că putem să nu vedem ce se întâmplă în jur. Uh, Aș dori să mă refer la inițiativa pentru medicamente. Spuneați că în cont bancar aveați uh, un sold de 71 de milioane de euro. Același lucru este valabil și pentru inițiativa Fusion for Energy, pentru care suma este de 78,8 milioane de euro. A doua întrebare este care este rata dobânzii pe care o primește fiecare agenție pentru aceste sume? Și o, acum o întrebare pentru inițiativa pentru medicamente inovatoare. Cum puteți explica ratele reduse de utilizare pentru angajamentele disponibile 6% și pentru plăți 35%? Și o altă întrebare, tot pe inițiativa referitoare la medicamentele inovatoare. În raportul anual al Agenției pentru Medicamente Europene pe 2010, am văzut că agenția a finalizat raportul anual pentru inițiativa sau pentru întreprinderea comună. Este corect? Agenția este în procesul de finalizare a raportului anual, da, de ce, care este valoarea adăugată și așa mai departe. For, uh, Fusion for Energy. Și o întrebare pentru întreprinderea comună Fusion for Energy. Ați început să lucrați autonom în martie 2008 și uh, noua structură organizațională a devenit operațională în 1 ianuarie 2011. Totuși, sistemele de control intern încă nu sunt în totalitate implementate. C de cât timp credeți că aveți nevoie? Ați Ați vorbit despre cele șase luni. Acestea se referă și la aceste mecanisme de control? Acestea sunt întrebările mele. Dar pentru a economisi timp, uh, aș dori să primesc în scris până la sfârșitul acestei săptămâni de la ambele întreprinderi comune tot ce ați spus în timpul acestei uh, audieri. Uh, Vă mulțumim, doamnă raportor. Aș dori să preiau această propunere a doamnei raportor și să vă rog, când veți răspunde pe scurt, să ne dați răspunsuri mai în detaliu și uh, poate chiar uh, și răspunsuri în scris mai detaliate. Am câțiva colegi care s-au înscris la cuvânt. În primul rând, domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea două întrebări cu privire la ITER a existat o planificare financiară pe termen lung și aceasta a fost uh, aprobată și de către cei șase uh, parteneri externi ai noștri. Și eu cred că această planificare financiară s-a făcut într-o perioadă în care criza um, datoriilor nu era atât de pregnantă între Parlament și Consiliu a existat între timp un acord, dar cum uh, evaluează acum Curtea uh, distribuția costurilor între Uniunea Europeană și cei șase parteneri? Acordul pe care l-am obținut este unul care corespunde uh, proiectului sau vedeți o, o, un spațiu de îmbunătățire? Vă mulțumim, domnule Rubic, domnul Ștasă ca alleen mij concentreren ITER. Mulțumesc. Eu aș dori să mă concentrez pe ITER pentru că am prezidat uh, delegația comună la Cadaraș și uh, Comisia noastră de control bugetar a aprobat un raport care conținea o serie de recomandări și de întrebări. și uh, în ceea ce spunea reprezentantul ITER am auzit niște răspunsuri uh, la întrebările noastre. Dar aș vrea însă să reia recomandările în scris și să redacteze un raport scris uh, pentru doamna raportor cu privire la ce s-a întâmplat de la ultima noastră vizită încoace și cum ați dat dumneavoastră curs recomandărilor noastre din raportul Comisiei de Control Bugetar. Vă mulțumesc. Urmează domnul Jens Geier. O... După aceea va urma doamna Holmeier. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl întreb uh, ceva pe domnul Brisk. Am, am întors la Cadaraș cu informația că există mari probleme pentru Fusion for Energy, pentru că statele membre ex, uh, excedentele care se creează le cer înapoi și nu doresc de la ITER. Poate că nu am înțeles uh, corect, dar aș vrea ca din discuția cu dumneavoastră să verific această informație. Pentru că nu ar uh, fi nu s-ar, uh, s-ar potrivi această informație cu cea uh, pe care ne-a dat-o doamna Macovei. Puteți să ne spuneți dacă puteți să faceți um, economii, să faceți, să stocați uh, sume pentru a putea economisi dobânzi în viitor sau trebuie să le dați înapoi? Vă mulțumim, doamna Holmeier. Mulțumesc. Cred că domnul Brisc ar fi mulțumit dacă ar avea rezerve la care să poată recurge, dar nu cred că este cazul încă. Aș avea o întrebare cu privire la um, delegația noastră la Cadaraș. Am înțeles că au fost probleme cu, cu contractele foarte complicate, cu licitațiile foarte complicate ce trebuie făcute. Uh, are, a avut loc aici o profesionalizare și uh, cum, care este situația acum a sistemului de control? Vă mulțumesc. Iată o serie întreagă de întrebări. Majoritatea se adresau domnului Briscoe în ceea ce privește energia. Am să vă rog să răspundeți pe scurt poate în nu mai mult de 5 minute. Întrebarea pe care doresc și eu să vă adresez este dacă apoi uh, ați putea să ne dați mai multe detalii înscris la întrebările care v-au fost uh, adresate aici. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you. So I'm, uh, happy to... Mulțumesc. Uh, cu plăcere vă voi prezenta un răspuns uh, înscris, așa cum uh, s-a solicitat, însă am să încerc și acum să dau câteva elemente de răspuns. S-a Cred că un, un, o întrebare era adresată curții, nu mie, în legătură cu ITER, așa că nu am să răspund uh, eu la această întrebare. În ceea ce privește sistemul de control intern și evoluțiile în acest sens, cred că atunci când uh, m-am alăturat acestei uh, întreprinderi, uh, tocmai se realiza un audit intern și s-au constatat foarte multe deficiențe. Așadar, prima mea preocupare a fost să soluționez, să abordez aceste probleme. Vă pot spune acum că noile circuite financiare au fost implementate în totalitate și problemele au fost rezolvate. Acum există o separare clară între echipele operaționale și echipele financiare. Au existat uh, și câteva posturi cheie libere la momentul auditului, iar acum aceste posturi au fost ocupate, începând cu vara trecută. Noi șefi de departamente au fost angajați și au devenit operaționali foarte rapid Apoi o altă problemă la momentul auditului era că unitatea financiară era uh, în deficit de personal și recrutarea s-a finalizat acum ceva vreme. Diferiți uh, verificatori sau controlori financiari au fost angajați uh, și de ceva vreme avem o echipă financiară puternică. Așadar, în ceea ce privește circuitele financiare, s-au făcut foarte multe. referitor la rezerve și la constituirea de rezerve și realizarea de economii. Este adevărat ce spune doamna Holmeier. Când am uh, solicitat o majorare de buget, speram uh, un pic mai mult decât 6,6 miliarde de euro, inclusiv uh, sume pentru situații neprevăzute. Cifra 6,6 nu include cheltuielile pentru situații neprevăzute, iar acum încercăm să constituim noi rezerve pentru eventuale probleme viitoare. Așa cum vă spuneam în prezentarea mea de mai devreme, Până acum, în unele cazuri, am făcut economii, însă în alte cazuri ne confruntăm cu creșteri ale cheltuielilor. Dar, per ansamblu, poziția noastră la momentul de față este aproape neutră adică economiile pe care le-am făcut au fost uh, compensate și absorbite de majorări, de creșteri. Dar, evident, una dintre principalele mele ambiții este să găsesc noi surse de economii, pentru că într-un astfel de proiect de o asemenea învergură, cu siguranță vor exista uh, evoluții uh, neprevăzute și negative. Sigur că putem face sacrificii în ceea ce privește sfera de acoperire a lucrărilor noastre. Trebuie însă să înțelegeți că activitățile noastre sunt stabilite, fixate prin acordul ITER. Sunt anumite elemente pe care pur și simplu trebuie să le asigurăm. Însă există și alte elemente de cheltuieli care sunt mai discreționare și, așa cum vă spuneam, putem să facem unele sacrificii, dacă este necesar, pentru a ne încadra în cifra de 6,6 miliarde. În ceea ce privește termenii contractuali, este adevărat că situația evoluează în acest sens. Această inițiativă și-a început viața cu un uh, set predeterminat de reguli contractuale, însă curând s-a constatat că acestea nu sunt adecvate misiunii și uh, s-a făcut o schimbare majoră a regulilor de contractare acum doi ani. Uh, și asta a dus la oarecare îmbunătățiri. Regulile împiedicau uh, unele companii să participe la licitații, în timp ce scopul nostru este să, des, să ne deschidem cât mai mult sau să deschidem oportunități de contractare cât mai multor companii. De aceea am făcut o schimbare majoră pe această um, chestiune. Iar în momentul de față încercăm să facem și alte ajustări uh, ținând cont de dificultățile pe care le avem cu unele contracte care se află aproape uh, în faza finală de atribuire a contractului. Așadar, aceasta este o preocupare a noastră și suntem pregătiți să facem uh, propuneri pentru a ne modifica regulile dacă condițiile de piață o impun. Au existat și alte întrebări în 2010, implementarea bugetului nu a fost prea bună și pot să vă spun că eram uh, o organizație tânără la vremea respectivă. În 2010, unele dintre cele mai mari contracte erau atribuite iar uh, momentul atribuirii marilor contracte este întotdeauna puțin uh, imprevizibil pentru că depinde de partea anului în care este atribuit contractul, pentru că apoi uh, plata sau perioada plății poate să varieze. Iar la sfârșitul uh, lui 2010, din această cauză, rata de utilizare nu a fost foarte bună. Uh, cu fiecare an atribuim tot mai multe contracte. În general, contractele au o durată de 5 ani sau chiar mai mult și odată cu atribuirea, situația devine mai stabilă pentru că uh, suma totală vine de la contracte care au fost deja atribuite, așa că am, uh, am speranțe mai mari în această privință. În ceea ce privește raportul uh, vizitei parlamentare la Cadaraș, vă voi prezenta o situație în scris este în regulă. Mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns. Vă mulțumesc că ne veți da în scris. Acum un răspuns foarte scurt din partea domnului Goldman, vă rog și noi vă vom prezenta toate detaliile necesare în scris. Aș vrea însă acum să vă dau câteva precizări legate de rolul Agenției Europene pentru Medicamente. Uh, oricum, noi suntem complet independenți de această agenție, elaborăm propriile rapoarte care sunt aprobate de uh, Consiliul de Administrație, așa cum s-a întâmplat în 2010 și cum se va întâmpla și în 2011. Nu există nicio intervenție în niciun stadiu din partea Agenției Europene pentru Medicamente în privința raportului nostru anual. În ceea ce privește soldul, uh, cifra prezentată de doamna raportor este corectă pentru 2010 și vă pot spune că pentru sfârșitul lui 2011 situația s-a îmbunătățit. Soldul este de 15,4 milioane. În ceea ce privește uh, punctul important uh, legat de întârzierea execuției bugetare și acest lucru este corect și se datorează faptului că 2010 a fost primul nostru an de operare ca și organism autonom și are legătură și cu faptul că pentru a angaja fondurile publice, în primul rând trebuie să asigurăm angajamentul sectorului industrial privat. Și atunci a trebuit să creăm o procedură pentru a asigura realizarea acestui lucru în cel mai bun mod posibil și uh, ne-am adaptat procesele în consecință. Avem încredere că situația se va îmbunătăți și de altfel deja s-a îmbunătățit. Uh, Așa cum veți vedea în uh, cifra pe care vom pune la dispoziție, execuția bugetului uh, pentru angajamente și plăți s-a îmbunătățit semnificativ în ultimul an. Mulțumesc foarte mult, domnule Goldman. Aș vrea să uh, îi dau acum cuvântul doamnei raportor înainte să încheiem această discuție. Doamna Macovei. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește inițiativa pentru medicamente, spuneați că faceți propriul raport. Este un lucru foarte bun și la asta ne și așteptam. Însă, dacă nu ați făcut-o deja, vă rog să citiți raportul anual pe 2010 al Agenției Europene pentru Medicamente, unde veți găsi uh, o declarație cum că au finalizat raportul dumneavoastră. Uh, Aș vrea de asemenea, dacă este posibil, uh, să aud care este rata dobânzii pentru aceste sume la care m-am referit. Solicitarea mea de a primi un răspuns scris până la sfârșitul acestei săptămâni nu însemna că nu trebuie să discutăm aceste detalii astăzi. Așadar, dacă avem timp, aș vrea să aud un răspuns la această întrebare concretă legată de rata dobânzii. Sincer, nu mai avem timp, pentru că la ora 5 la ora 5 avem un alt punct pe ordinea de zi, punct care trebuie discutat. Și după aceea, la ora 5, vine directorul general al Parlamentului. Deci pentru un punct întreg avem numai 10 minute, deci nu mai avem timp. Stimați colegi, oricum putem să schimbăm uh, ordinea de zi dacă doriți. dar oricum vor primi răspunsurile scrise, care sunt foarte importante. Dacă e vorba doar de o cifră, da, vă rog, domnule Goldman, să o spuneți acum, dacă este posibil. Dar cred că mai bine ar fi să o primiți în scris, cum vreți dumneavoastră. Oricum, o, primi, o vom primi în scris. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Goldman, mulțumesc, domnule Brisco, pentru aceste rapoarte. Domnule Balco, doriți să spuneți ceva foarte pe scurt? Un minut, vă rog. Da, aș vrea să răspund și eu, să-i răspund domnului Rubic cu privire la finanțarea contribuției Euratom la construcția ITER. Din punctul meu de vedere, aceasta este o chestiune politică care ține de autoritatea legislativă și bugetară a Parlamentului. Am subliniat uh, că este vorba de un acord politic pe care Parlamentul l-a um, încheiat cu Consiliul. Pot să vă spun că instituția noastră este mulțumită că, datorită acestor bani uh, suplimentari, Uniunea Europeană va putea să-și respecte angajamentele față de partenerii internaționali asumate în uh, acordul ITER din 2007. Totuși, atribuirea cotelor între Uniunea Europeană și alți participanți precum uh, SUA, China, Japonia, uh, este o chestiune care ține de acest acord internațional. Mulțumesc uh, foarte mult pentru că v-ați încadrat în timp. Această discuție este foarte importantă și o vom avea pe 29 februarie. Așteptăm cu interes răspunsurile scrise și vă mulțumesc anticipat. Îi mulțumesc și raportoarei și putem acum închide acest punct și putem trece imediat la următorul punct, care este punctul 13, uh, raportor Monica Holmeier și uh, doamna Hüdberg de la Curtea de Conturi. Vă pot da imediat cuvântul și am aprecia dacă intervenția dumneavoastră ar fi cât mai uh, scurtă. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mă bucur să vă pot prezenta rezultatele auditului nostru. Sistemul indicațiilor geografic face parte din politica cu privire la calitatea alimentelor calitatea alimentelor devine din ce în ce mai importantă pentru noi, de aceea am decis să facem un audit în acest sens. În 1992 a fost introdus sistemul indicațiilor uh, geografice, GIS, pentru a proteja numele uh, și indicația geografică a unor produse care sunt în strâns legătură cu originea lor uh, geografică se subliniază o oportun se creează o oportunitate economică pentru uh, producătorii de astfel de alimente și ajută la menținerea populației rurale în zonele rurale. Peste 964 de nume erau uh, introduse în baza de uh, date. Am, ne-am propus să evaluăm dacă acest sistem este gestionat în așa fel încât să fie eficace. Ne-am uitat dacă sistemul de control este suficient de robust pentru a proteja numele de utilizare abuzivă, dacă acest sistem este atrag atragător pentru utilizator și dacă consumatorii cunosc acest sistem. Am vizitat 8 state membre, dintre care 6 uh, dețin 85% din produsele uh, înregistrate. De asemenea, am făcut un studiu din, în, toate celelalte do- în toate cele 27 de state membre. În ceea ce privește sistemul de control, auditul nostru a ajuns la uh, concluzia că avem nevoie de clarificări în prevederile legale. Nu sunt stabilite cerințe minime pentru a ne asigura că produsele sunt conforme cu specificările lor înainte să fie puse pe piață. Regulile stabilite în regulamentul pentru, pentru controlul alimentației sunt prea generale sau nu sunt relevante pentru acest sistem. De asemenea, verificările pentru detectarea abuzărilor nu sunt foarte clare și majoritatea statelor membre nu fac controle regula regulate, astfel încât uh, abuzul riscă să nu fie descoperit. De asemenea, Comisia nu a făcut niciun fel de audit cu privire la sistemul privind indicațiile geografice. Privitor la atractivitatea uh, acestui sistem pentru producători, jumătate din statele membre consideră că producătorii că utilizarea acestui sistem de către producători este slabă sau foarte slabă, asta um, în față de um, potențialul pe care l-ar avea. Și asta și datorită uh, procedurii îndelungate de înregistrare. În ceea ce privește conștientizarea în rândul cetățenilor, uh, un studiu în întreaga Europa a arătat că cetățenii europeni nu cunosc foarte bine uh, logo-ul chiar dacă acest sistem există de 20 de ani. Studiul a fost uh, efectuat în 2008, înainte ca utilizarea logo-ului să devină uh, obligatorie, însă nu există niciun fel de semn care să ne arate că si, uh, situația s-ar fi schimbat în mod semnificativ de atunci. Comisia nu are o strategie clară pusă la punct pentru a crește conștientizarea cu privire la acest sistem. Ce se poate face în acest sens? Prevederile legale ar trebui să prevadă cerințe minime pentru verificări ale specificărilor de uh, produselor, um, ce ar trebui să fie uh, cuprins în aceste verificări, în aceste controle și ar trebui să se clarifice domeniul de aplicare al uh, verificărilor regu um, regulate. Aș dori să subliniez că aceste recomandări nu ar duce la uh, mai multe controle sau la o mai mare birocrație. Curtea nu cere mai multe controle, ci controle mai bune. Comisia, de asemenea, ar trebui să includă audituri ale verificărilor statelor membre efectuate cu privire la acest uh, sistem. De asemenea, Comisia ar trebui să dezvolte o strategie pentru a aborda lipsa de conștientizare uh, în rândul populației cu privire la acest sistem și să găsească mijloace mai eficace pentru a promova acest sistem. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră. Îi dau cuvânt, cuvântul acum doamnei Monica Holmeier, raportoarea noastră la acest punct. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. De la bun început vreau să îi mulțumesc doamnei Budberghite pentru cooperarea excelentă și pentru disponibilitatea dumnea ei și a uh, echipei sale de a coopera cu noi și de a discuta cu noi și de a ne pune la dispoziție uh, studiile pe care le-au efectuat. și uh, ne-au pus la dispoziție rezultatele muncilor. Aș dori să mulțumesc și comisiei care a fost dispusă să discute cu noi uh, problemele identificate. Drept urmare, iată, cu toții am avut, uh, avem în urma noastră o serie întreagă de discuții foarte intense. Sunt de aceeași părere cu Curtea de Conturi și anume că este o problemă faptul că uh, gradul de cunoaștere al acestor uh, indicații geografice este uh, insuficient. Ar trebui să ne asigurăm că cele două tipuri de indicații geografice sunt mai cunoscute. Am văzut din experiență că atunci când cineva dorește să solicite o astfel de înregistrare a unei indicații geografice, uh, Uh, calea ce trebuie străbătută este uneori fără sfârșit. Am văzut uh, documente în care se scria că uh, se încearcă reducerea termenului și a perioadei la 12 luni. Iar în anumite state membre se întâmplă să dureze un an, doi ani. Uneori chiar trebuie să uh, aștept trei ani până să primești această indicație geografică și este uh, o perioadă foarte lungă ce costă foarte mulți bani și duce la foarte multe complicații. Mi s-ar părea așadar o inițiativă lăudabilă să simplificăm acest, uh, acest, uh, această procedură, pentru că nu este vorba de, o, uh, de obstacole în calea pieței unice, ci din potrivă de asemenea, mi s-ar părea o idee bună ca cel puțin odată cu statele membre să clarificăm cum au loc controlele. Criteriile pentru controle par să fie foarte diferite, iar numărul acestora este și mai diferit, sau frecvența lor. Cred că ar fi uh, o idee bună să vedem cum putem face controlele uh, eficient, eficace, dar și după anumite standarde comune. Dar important este să nu creăm un nou aparat uh, birocratic cu noi formulare și noi, și noi proceduri, mai ales pentru IMM-uri. De asemenea, am mai observat și de aceea am și uh, adresat uh, comisiei am observat așadar că um, China a devenit foarte dornică să um, producă, de exemplu, șuncă de jambon de Parma. Au numit o provincie din China Parma pentru a putea uh, numi uh, jambonul jambon de Parma. Dar dacă noi vrem ca jambonul nostru să vină din continu- în continuare din Parma, din Italia și nu din China, uh, aș dori să rog Comisia ca la negocierile cu uh, aceste țări să nu ne să se asigure că nu ne vom confrunta cu astfel de situații pentru că la final consumatorii nu vor mai înțelege nimic. De asemenea, cred că trebuie să continuăm cu acest sistem, dar nivelul de cunoaștere ar trebui să fie ridicat și diferența între cele două tipuri de indicații geografice ar trebui să fie uh, clar și, de asemenea, am vrea ca procedurile să fie mult mai rapide. Vă mulțumim, doamna raportor Holmeier. Mai dorește cineva să intervină din uh, comisie? Se pare că nu este cazul. Am să întreb dacă dorește cineva să intervină de la comisie cu privire la acest subiect. Vă rog, am să vă rog să vă și prezentați. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Holmeier pentru intervenția ei, pentru că, într-adevăr, am avut uh, un dialog deschis, sincer, a fost într-adevăr o cooperare exemplară. Și pentru noi acest exercițiu a fost foarte util pentru că pentru prima dată am putut vedea într-un mod uh, cumva de la distanță care sunt lipsurile sistemului nostru. Cred că este unul din uh, subiectele în care descoperim uh, ceea ce ne leagă și nu ceea ce ne desparte. Pentru că cu toții dorim ca procedurile să se îmbunătățească, ca consumatorii să aibă mai multă încredere în indicațiile geografice. Cu privire la punctele menționate, aș dori să vă spun că sunt foarte mulțumită. Unele dintre aceste puncte au fost deja abordate, controlele, uh, indicațiilor geografice. E bine, serviciile comisiei se ocupă de asta, urmăresc acest lucru. Este vorba și de un exercițiu de cooperare internă foarte, care a funcționat foarte bine. Un sistem uh, Better Training for Safer Food uh, a, pus, a fost pus în practică astfel încât uh, indicațiile geografice să fie mai bine controlate. Apoi ceva despre instrumente. Am putea spune da și nu. Suntem de părere că nu avem nevoie de mai multe norme și reglementări, ci că trebuie să le utilizăm mai bine pe cele pe care le avem. Avem un spațiu de manevră pentru a ne îmbunătăți. regulamentul pe ca, care este um, în vigoare și prevederile care sunt deja în, în vigoare, e bine, le-am utilizat pentru a face îmbunătățiri în domeniul controalelor, pentru că în aceste documente sunt deja prevăzute uh, obligațiile statelor membre. Utilizarea acestui instrument însă nu este la fel în toate statele membre. Drept urmare, și produsul protejat de această indicație geografică este foarte diferit, sau produsele sunt diferite. Am luat notă de remarcile dumneavoastră și ale Parlamentului European și vom face tot ce putem uh, Uh, pentru a îmbunătăți controlele. În ceea ce privește obținerea um, acestei indicații, bine, da, procedura durează mult pentru că este vorba de drepturi de proprietate intelectuală. Vom încerca să scurtăm această perioadă atât pentru statele membre cât și pentru comisie. Comisia când prelungește statele membre, de cele mai multe ori o face pentru o mai bună cooperare cu statele membre. Pentru fiecare cerere pe care o primim, pornim un dialog. Trebuie să vedem și care sunt uh, termenele limită pentru statele membre. Când începem cererile, uh, începem cu lucrările și uh, ne facem treaba după cum ne cere și Parlamentul. Sistemul pentru producători și produse, e bine, este un sistem care se adresează autorităților publice, se face o cerere pentru înregistrare din partea producătorilor. Bineînțeles, există loc pentru îmbunătățire în ceea ce privește recunoașterea, dar noi am luat deja măsuri pentru a se îmbunătăți situația. Avem un logo care este obligatoriu, el nu există însă de prea mult timp, iar cererile de înregistrare ne arată că uh, cererea crește. Există și încă produse care nu sunt protejate prin acest tip de logo. Există evoluții către, și către alte tipuri de mărci, nu numai cele privind indicația geografică. Apoi, cazul chinez la care vă refereați. Negociem foarte dur cu China pe acest subiect și cu alte uh, țări. Bineînțeles că vrem să ne protejăm interesele astfel încât în aceste țări să se respecte regulile, să nu se abuzeze de indicații geografice. Suntem foarte, um, foarte atenți aici. și încercăm să uh, controlăm abuzurile acestor indicații geografice. Vă mulțumim, doamna Benite Salas de la Comisie. Dați-mi voie să întreb dacă mai dorește o dată cuvântul doamna Bupercuite. Doar pe scurt, domnule președinte. Noi credem că efic eficacitatea sistemului indicațiilor geografice poate fi îmbunătățită cu foarte puține costuri și sperăm că raportul nostru va putea contribui la această îmbunătățire. pentru a își um, duce la bun sfârșit rolul de protecție a indicațiilor uh, geografice, ar trebui stabilite criterii uh, minime pentru controle. Asta nu ar crește birocrația, ci s-ar asigura uh, faptul că acest sistem uh, justifică și este legitim și merită încrederea cetățenilor. Astfel uh, se va sprijini uh, lumea rurală și de aceea Comisia trebuie să se asigure că acest sistem este mai bine cunoscut. Sistemul și logo-ul aferent. Vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc. La final îi mai dau o dată cuvântul doamnei raportor în cazul în care mai dorește să intervină. Cred că totul a fost spus, mulțumesc încă o dată și sper că vom putea să ne atingem obiectivele prevăzute în raport. Vă mulțumesc. Iată, sunt și vești bune când vedem că o un raport al Curții de Conturi cu sprijinul Parlamentului este aplicat și uh, îi sunt urmate recomandările. Iată, a venit alături de noi vicepreședintele Pitela. Bun venit în comisia noastră. Domnul secretar general Klaus Vele este pe drum înspre noi, mi se spune. De asemenea, dați-mi voie să urez bun venit lui Robert Galvin, auditor intern în Parlamentul European. Este vorba de punctul 12 de pe ordinea de zi, descărcarea pentru 2010. Este vorba de bugetul Parlamentului European. Aici avem un catalog întreg de întrebări pe care le-am adresat vicepreședintelui și secretarului general, de aceea am rugămintea ca în discuția ce urmează să ne bazăm pe aceste întrebări deja adresate. Vom proceda după cum urmează. În primul rând va exista o prezentare din partea curții de conturi. Din nou, dați-mi voie să-i urez bun venit domnului Luis Galea Apoi, o scurtă intervenție din partea domnului vicepreședinte Pitela, apoi uh, o intervenție din partea secretarului general, domnul Klaus Vele, iar apoi îi vom da cuvântul auditorului intern, domnului Galvin, acestea fiind urmate de o dezbatere ce va începe cu o prezentare din partea raportorului Boguslav Liberațchi și va fi urmată de întrebări din partea colegilor. Iată, avem o agendă încărcată în fața noastră. So, welle ich habe gerade äh, den ablauf äh, erläutert dass wir Domnule Vele, tocmai am prezentat uh, procedura. Vom începe cu o intervenție din partea Curții de Conturi. Am să îi dau cuvântul domnului Galea. Aveți cuvântul. Mr. Chairman, Mr. Vice President of the European Parliament. Domnule președinte, domnule vicepreședinte al Parlamentului European, stimați membri, în raportul nostru prezentăm rezultatele evaluării specifice a cheltuierilor administrative ale instituțiilor și altor organisme ale Uniunii Europene. În capitolul 7, Curtea face o evaluare globală a cheltuielilor administrative pentru toate instituțiile și organismele europene într-o abordare globală. Sigur, ne bazăm pe testarea unui eșantion aleatoriu de tranzacții care acoperă toate instituțiile și organismele. Rezultatul evaluării pe care am efectuat-o pentru 2010 este un rezultat pozitiv și curtea a putut conchide că tranzacțiile subiacente cheltuielilor administrative în 2010 au fost, în toate aspectele materiale ale acestora, legare și reglementare situația fiind similară cu cea raportată pentru anul anterior. Curtea, de asemenea, a efectuat o serie de activități suplimentare pentru a putea formula o serie de observații pentru fiecare dintre aceste instituții și organisme. Activitatea adițională pe care am efectuată a fost țintită pe următoarele segmente. Calcularea și plata salariilor, alocațiilor, pensiilor și cheltuielilor de misiune, proceduri pentru recrutarea personalului permanent, temporar și contractual și contracte de achiziții. În ceea ce privește Parlamentul European, Curtea formulează comentarii cu privire la următoarele domenii. Cu privire la puncte slabe în regulile aplicate pentru primirea grupurilor de vizitatori, inclusiv folosirea pe scară largă a plăților în numerar, documentație incompletă a procedurii de recrutare a personalului contractual, neajunsuri în procedurile de achiziții, o discrepanță între regulile interne pentru implementarea bugetului gestionat de grupurile politice și modul în cât alocările au fost plătite grupurilor politice și limite ale eficienței verificărilor ex ante în ceea ce privește anumite aspecte ale implementării bugetului. În raportul nostru am făcut comentarii referitoare la evoluții în urma recomandărilor din rapoartele anterioare, așa numitele comentarii de follow-up. Aici este vorba despre un comentariu referitor la Parlamentul European, plata de alocații sociale pentru membrii de personal. Curtea a recomandat ca la intervale regulate personalul să prezinte documente care să confirme situația personală a fiecăruia. Curtea a reținut măsurile introduse de Parlament pentru a răspunde acestei chestiuni. Acesta este un rezumat și m-am gândit că e cel mai bine să-l prezint aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Ja, vielen Dank, Galea, für Ihren Vă mulțumim, domnule Galea, pentru intervenția dumneavoastră. Dați-mi voie să-i dau acum cuvântul vicepreședintelui Parlamentului, responsabil cu problemele de buget. Domnule Pitela, aveți cuvântul. Grazie Presidente, mi permetta innanzitutto di salutare. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început aș vrea să vă salut pe dumneavoastră, vicepreședinții Comisiei și pe toți membrii Comisiei pentru Control Bugetar. Cu mare plăcere îl salut pe domnul Liberațchi, căruia îi prezint și felicitările mele pentru alegerea în uh, biroul președinților în calitate de chestor, după cum știți. Domnul Liberatski, raportor, este raportor pentru descărcarea pentru Parlament pe 2010. Îl salut și pe domnul Luis Galea, reprezentant al Curții de Conturi, care tocmai a făcut o scurtă prezentare a comentariilor Curții de Conturi. După cum am avut ocazia să spun și cu ajutor, a, ocazia altor audieri pe care le-am avut împreună, am avut onoarea să fiu membru al acestei comisii de control bugetar la începutul primului meu mandat în Parlament și păstrez o foarte plăcută amintire a acelei perioade. Ca de obicei, astăzi sunt însoțit de secretarul general al Parlamentului, domnul Bele, și de domnul Galbin, revizor intern, care participă la acest schimb de opinii și care vă stau la dispoziție pentru orice întrebări concrete pe care le aveți. După cum mulți dintre dumneavoastră știți, e un obicei deja ca vicepreședintele Parlamentului responsabil cu bugetul să participe la această audiere. Din perspectiva bunelor relații și bunei cooperări pe care președinția vrea și continuă să le aibă cu Comisia pentru Control Bugetar. Obiectivul nostru de astăzi este să prezentăm informații cu privire la alocările din bugetul nostru pentru 2010. Mă refer și la creditele deja din plată și la cele care derivă din hotărârile luate de președinția Parlamentului în anul respectiv și care au avut un impact asupra bugetului. Probabil ați primit deja lista cu toate aceste decizii, așa că nu o să o mai reiau. Probabil ați primit și răspunsul secretarului general la chestionarul referitor la descărcare. Înainte să dau cuvântul colegilor mei, aș vrea să subliniez un element important pentru mine și pentru biroul președinției, și anume transparența, colaborarea și dialogul. Acestea sunt și rămân valori constante și importante în activitatea noastră. Biroul președinției face eforturi pentru ca rapoartele dintre diversi actori care participă la ciclul bugetar al acestei instituții să fie bazate pe o bună gestionare și transparență. Știm că bugetul Parlamentului, din motive obiective, este cel mai cunoscut de noi, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să garantăm transparența și în acest caz. Din potrivă, trebuie să fim foarte atenți să nu cădem într-un zel excesiv punând sub semnul întrebării hotărâri deja adoptate de autoritatea politică, pentru că asta ar contraveni spiritului exercițiului de descărcare. Și de aceea vreau să vă spun că eu am o foarte mare încredere în activitatea făcută de secretarul general de la direcțiile generale reprezentate aici în ceea ce privește gestionarea bugetului ca vicepreședinte responsabil cu buget, împreună cu colegul Vidal Quadras, avem o deschidere maximă, suntem disponibili și dornici de colaborare completă. Și Buna gestionare și transparența sunt preocupările noastre cheie și fără îndoială veți primi răspunsuri adecvate, oneste și corecte la orice întrebare. Și dau acum cuvântul domnului Klaus Weber, secretarul general. Ja, vielen Dank, äh, Kollege Vizepräsident. Vă mulțumim, Domnule vicepreședinte, dați-mi voi acum să-i dau cuvântul domnului secretar general Klaus Vele. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe prin a mulțumi și eu Curții de Conturi pentru buna cooperare, ca și în, așa cum a fost ea și în anii trecuți. Ne bucură că, în general, am primit un raport pozitiv, chiar dacă există uh, bineînțeles, întotdeauna uh, loc de mai bine. Mulțumesc și auditorului intern pentru bună cooperare. La, bun încep, la început dați-mi voie să mă refer la anumite elemente unde cred că ne-am îmbunătățit din punct de vedere structural la Parlamentul European în 2010-2011, iar apoi mă voi referi la unele aspecte mai importante. Și la final voi încerca, în măsura în care pot, să răspund la toate întrebările individuale. În primul rând, cred că este o veste bună că în noiembrie 2011 nu aveam niciun fel de acțiune critică deschisă din partea auditorului intern. Deci munca depusă anul trecut, în strânsă colaborare cu direcțiile generale, cu ofițerii de la delegații, uh, de a se ocupa de acțiunile critice și de a înregistra rezultate aici, a avut ca urmare faptul că aceste acțiuni critice să fie uh, eliminate. Asta nu înseamnă că totul este rezolvat. Mai sunt 68 de acțiuni deschise, dar anul, trec, uh, anul dinainte erau 88, deci am făcut progrese în cooperarea noastră și acest lucru se vede. În al doilea rând, am încercat uh, în domeniul managementului financiar să ne uh, managementului finanțelor uh, să ne îmbunătățim. Am creat în toate direcțiile generale unități de resurse, deci în toate direcțiile generale, cu excepția celei cu privire la finanțe, avem unități de resurse. Deci uh, avem personal, finanțe, informatică, iar acolo unde este nevoie am, avut și eu, am făcut și o unitate specială pentru achiziții în domeniul uh, uh, IT, de exemplu, sau clădiri și așa mai departe. Direcțiile generale pot așadar mai bine coopera prin aceste noi unități și sperăm că standardele vor crește în acest domeniu dați-mi voie să vă prezint și o a treia măsură structurală. La ora actuală suntem pe cale să uh, schimbăm uh, sistemul informatic în domeniul gestiunii finanțelor cu un sistem care este deja utilizat de către Consiliu. Asta merge și în direcția unei mai bune cooperări interinstituționale și dorim să avem în acest nou sistem și un element de cost accounting. Asta înseamnă că acest lucru s-ar face în mod regulat, managementul și uh, forurile politice vor putea avea la orice moment o imagine de ansamblu a costurilor pentru activitățile Parlamentului. Sperăm că acest uh, nou sistem informatic să fie disponibilă începutul nou, viitorului mandat. Sunt trei măsuri, din punctul meu de vedere, importante. Aș dori să mă refer la patru domenii individuale. În primul rând, Comisia pentru Buget și Comisia pentru Control Bugetar în ultimii ani au uh, spus că trebuie să facem economii structurale în bugetul Uh, Parlamentului. Deci nu economii care să fie uh, valabile timp de un an, ci care să fie um, valabile pe termen lung. În toamnă am făcut economii în domeniul interpretării, am căzut de acord uh, pentru reduceri de 10 milioane în domeniul interpretării și 11 milioane în domeniul traducerilor. Cred că acest lucru poate să fie durabil pentru că în același timp s-a decis să schimbăm uh, stilul de lucru, modul de lucru. De exemplu, în momentul în care avem nevoie de interpreți după miezul nopții la Strasburg, ei nu mai au voie să lucreze a doua zi din cauza standardelor. După ora 23, dacă ei lucrează, nu vor putea lucra a doua zi dimineață. Dar nu putem spune întotdeauna dinainte cât va dura Uh, reuniunea. Și atunci uh, trebuie să avem resurse, fie că ei vor fi uh, necesari sau nu. S-a decis așadar că reuniunile de comisii se vor încheia cel, cel târziu la 22.30, iar ședințele plenare la 23.30. De asemenea, am decis ca reuniunile comisiilor să fie mai bine distribuite pe întreaga săptămână, deci să nu aibă loc numai marți și miercuri, uh, să poată avea loc și uh, luni și joi, astfel încât uh, interpreții funcționari să poată fi folosiți mai bine și așa am obținut așadar reduceri de 10 milioane. În ceea ce privește traducerile, am luat decizia să nu mai facem traduceri în toate limbile. Cu aceasta am economisit 8,6 milioane de euro pe an. Dacă calculăm suma pentru mai mulți bani, ne putem da seama că este o sumă semnificativă. Însă, întotdeauna vor exista limbile mai, um, uh, put, mai mult folosite, iar dacă un deputat o dorește, poate solicita o traducere dacă este interesat de o anumită parte a unui text, de exemplu. Cred că sunt măsuri care sunt uh, importante și uh, eficace pe termen, uh, pe termen lung și nu scad calitatea serviciilor prestate către deputați. De asemenea, în strânsă cooperare cu directorii, directorii generali din domeniul interpretării și a traducerii, am uh, creat un benchmarking al resurselor pentru 2011, aproximativ 100 de locuri, de posturi planificate pentru interpretare și traducere au putut fi realocate. Este uh, un procent de 5-6%. Mi se pare un procentaj important. Am făcut acest lucru Uh, într-un mod uh, compatibil cu standardele sociale uh, și am putut astfel crea o direcție pentru evaluarea impactului și încă o altă unitate, fără a fi nevoie de resurse umane suplimentare. Și aș dori să mulțumesc pe această cale directorat, direcțiilor generale pentru cerere și interpretariat pentru buna cooperare. Imediat după raportul Curții de Conturi și după raportul auditorului intern, au avut loc discuții intense la, în biroul Parlamentului, în conducerea Parlamentului. Cred că acum avem o distribuție mult mai clară, o, o separare cât mai clară pentru um, costurile uh, de um, cazare, uh, de transport și diurnă. Există acum o sumă forfetară de 60 de euro pentru cazare. Cred că este suficient de scăzută astfel încât uh, să nu creadă cineva că se poate sta mai ieftin la un hotel um, cu mai puțin, 40 pentru um, um, pentru deci ca diurnă uh, și avem uh, și o nouă sumă pentru kilometrul parcurs, respectiv pentru transport. Iată, am redus costurile și am reușit asta poate și pentru că am reușit să facem un schimb de opinii uh, de-a lungul anilor în mod constant. M-am bucurat că am putut deschide și parlamentariumul, s-a deschis, avem deja și cifre. La ora actuală pornim de la premisa, încă nu avem uh, cifrele concrete pentru că nu uh, a, a trecut deja un an, uh, avem probabil acum mai puțin vizitatori decât în primăvară-vară. În primul an cred că vom avea aproximativ 250.000 de vizitatori la parlamentariu. Cred că pentru un prim an este, sunt rezultate foarte bune iar um, ceea ce primim ca rapoarte cu privire la uh, ce, ce se întâmplă acolo sunt uh, pozitive. Uh, sperăm că în anii viitor, când vom avea și ghizi, cifrele să crească. Un alt subiect discutat des a fost Casa Istoriei Europene. Cred că și aici există o serie de vești bune una dintre acestea este că președintele Comisiei Barroso s-a angajat să acorde o, o sumă semnificativă din buget uh, pentru uh, costurile de funcționare. Cred că este o recunoaștere și din partea Comisiei că este vorba de un proiect care merge dincolo de uh, interesele strict ale Parlamentului și, drept urmare, va putea, este un proiect care va putea fi financia, finanțat din bugetul Uniunii. Atât în ceea ce privește unele mari proiecte și schimbările structurale efectuate, aștept acum întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule secretar general Vele, pentru intervenția dumneavoastră, care uh, reflectă și ceea ce s-a discutat în această comisie, mai ales uh, în această perioadă de criză trebuie să fim un exemplu al bunei uh, gestiuni a fondurilor, ceea ce și așteaptă cetățenii de la noi. Vă mulțumesc, îi dau acum cuvântul domnului Galvin, auditorul intern al Parlamentului. Uh, Mr. Chairman and members of the committee, I... Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei, Bună ziua, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea raportului anual pentru 2010. Regulamentul financiar cere ca auditorul intern să prezinte către instituție un raport anual în care să fie menționate numărul și tipul auditelor interne efectuate, recomandările și acțiunile ulterioare. Prin urmare, Raportul se axează pe rezultatul activității de audit în 2010. Ca o parte semnificativă a activității, uh, acesta se axează pe follow-up-ul rezultatelor de audit, unde se validează implementarea acțiunilor convenite în auditul inițial și de aceea o să fac o scurtă descriere a celor sarcini. Există regulamentul personalului care este, eh, care reprezintă 20% din plățile făcute. În 2007 și 2008 au fost făcute două audituri care au dus la 54 de acțiuni pentru îmbunătățirea controalelor și abordarea zonelor de risc specifice. Follow-up-ul din 2010 are, arată că au fost implementate 41 la, din acțiuni, 76% și progrese s-au înregistrat în multe dintre domeniile de risc identificate anterior. Cu toate acestea, auditul a conchis că mai există posibilitate de îmbunătățire în ceea ce privește procesele, controlul, managementul lui digipersonal, personal și așa mai departe, în special în ceea ce privește delegarea competențelor de informa- gestionarea informațiilor și legătura dintre sistemele IT și aplicațiile statelor de plată. Un alt domeniu cheie al cheltuielilor cu personalului, cheltuielile de călătorie, uh, aici se arată că au fost implementate 18 din cele 22 de acțiuni convenite, ceea ce reprezintă o bună bază pentru problemele sistemice identificate în raportul inițial. După planul de acțiune, au fost aduse modificări importante în regulile interne și măsurile de implementare pentru cheltuielile de misiuni, reducându-se două riscuri identificate anterior și uh, costurile în același timp. Una dintre acțiuni a fost finalizată, cealaltă rămâne deschisă, fiindcă încă nu se respectă totalitatea regulile, dar progresele înregistrate fac ca aceasta să nu mai fie într-o stare critică. Acțiunile deschise, care mai sunt deschise, uh, includ sistemul IT și o mai bună justificare a misiunilor în planurile Digi Establishment. În rezoluția de descărcare din 2004, Parlamentul a cerut să se îmbunătățească controlele interne. Auditul intern al celor sisteme de control din 2008 conține șase acțiuni de îmbunătățire. Follow-up-ul auditului intern a certificat faptul că contractele de management pe termen lung și serviciile centrale au implementat cu succes toate acele acțiuni. În ceea ce privește TIC, în 2008, auditul intern efectuat asupra guvernării IT s-a bazat pe standardele industriei pentru cele mai bune practici în domeniul IT, securității și controlului și s-au convenit 40 de acțiuni. Auditul de follow-up din 2010 a arătat că au fost implementate 20 din cele 40 de acțiuni. Cele care au fost implementate includ măsuri cheie, cum ar fi înființarea organelor de audit corporativ, funcție de planning și adoptarea unei strategii TIC pe termen mediu. Aceste evoluții pozitive vor fi eficiente doar când sunt implementate și restul acțiunilor. Îmbunătățirea uh, metodologiei de planificare, monitorizarea planurilor IT, dezvoltarea unor indicatori de performanță cheie pentru a identifica eficiența activității, implementarea cadrului pentru securitatea IT și control și proprietate completă asupra tuturor sistemelor informatice. Directorul relevant m-a informat că s-au înregistrat progrese uh, în domeniul acestor acțiuni de când am emis raportul în 2011, lucru care va fi validat în 2012 de către auditul intern o altă sarcină importantă care a început în 2010 UAP, pentru um, alocația de asistență pentru Parlament. 36 de acțiuni au fost recomandate în raportul inițial din 2008. Am monitorizat implementarea acestora și am stabilit dacă noul cadru de reglementare și procedurile abordează în mod adecvat problemele care au dus la acele acțiuni. Auditul intern a emis un proiect de raport către serviciile de audit, în prezent în discuție. Fără a duce atingere rezultatului acelor consultări, pot să vă spun că o, un număr limitat de probleme mai necesită acțiuni. Este indicat deja un nivel destul de ridicat de implementare a planului de acțiune inițial. Atrag atenția asupra faptului că implementarea noului sistem este în progres uh, în prezent și vom raporta și aici în 2012. Acum, noi la audituri pentru 2010 am acoperit organizarea, primirea și subvenționarea vizitelor sponsorizate, grupurilor sponsorizate de deputați. Există nevoia eh, simplificării anumitor elemente în conformitate cu uh, solicitările existente. S-a identificat faptul că subvențiile plătite pentru deplasarea acestor grupuri depășesc costurile de transport efective. E nevoie de modificări ale regulilor interne pentru aceste vizite dacă Parlamentul vrea să-și îndeplinească obiectivul de uh, alinierea costurilor plătite cu costurilor efective. În acest sens, am convenit asupra unui plan de acțiune în șapte puncte cu Digi Communication pentru a avea niște reguli simple și transparente pentru calcularea subvențiilor de călătorie, astfel încât să nu mai existe inconsecvențe și ineficiențe administrative. De asemenea, o mai bună aliniere a subvențiilor la costurile reale a fost avută în vedere. O mai clară definiție a costurilor subvenționate, pentru a se spune că aici intră și diurna și cazarea, păstrarea unei rate forfetare este prevăzută, dar în conformitate cu estimări realiste ale cheltuielilor cu transporturi. Subvenționarea costurilor de transport, comparând um, calculul ratei uh, forfetare cu costurile efective. Toate acestea au fost avute în vedere pentru verificarea costurilor. De asemenea, sunt avute în vedere riscurile inerente din opțiunea în vigoare la momentul auditului, plăți în numerar, o mai bună monitorizare a activităților și măsuri pentru abordarea problemelor care uh, rezultă dintr-un proiect IT esențial pentru efectuarea acestor vizite. Au fost aduse modificări la nivelul regulilor interne uh, adoptate de birou pe 30 noiembrie anul trecut, un follow-up din 2012 va evalua modul în care riscurile identificate au fost abordate. În 2010, auditul intern a efectuat faza de implementare a um, auditului pentru statele de plată pentru activitățile din 2011 pentru a vedea dacă remunerațiile plătite au fost plătite doar celor îndreptățiți la asta și dacă sunt reflectate schimbările în statutul administrativ al personalului și dacă remunerația este calculată corect, înregistrată și plătită corect. De asemenea, am examinat abordarea digipersonal pentru implementarea măsurilor cheie de tranziție din regulamentul personalului care afectează statele de plată. Am emis un raport, un proiect de raport pe 28 octombrie anul trecut și în prezent ne consultăm cu Digi personal pe acel proiect. În ceea ce privește achizițiile publice, auditul DGI Tech este al cincelea din seria de audit eh, care acoperă toate aceste domenii. A fost desfășurat în mare parte în 2011 și în prezent este în faza de finalizare. Ca și în auditele anterioare, principalul obiectiv a fost evaluarea respectării regulilor și principiilor care stau la baza achizițiilor publice și am încercat să evaluăm implementarea principalelor contracte cadru IT uh, care au fost identificate anterior ca o zonă de risc specifică. Alte elemente din activitatea 2010 abordate în raportul anual, audite efectuate uh, la nivelul uh, ombudsmanului care trebuie să respecte acordurile încheiate. De asemenea, progresele efectuate au fost notificate în ceea ce privește cadrul de control intern se descrie și auditul intern și sistemul de calitate al acestuia. Există standarde profesionale care trebuie să fie respectate. După activitățile de pregătire din 2009 și 10, a, a avut loc în 2011 o evaluare externă și vă pot informa că uh, reprezentanții Deloitte au certificat faptul că nivelul de conformare e la standardele Internațional este foarte ridicat. După cum se spune în raport, vă confirm că nu am primit nicio instrucțiune din niciun sens care să îmi compromită independența. Și aș vrea să mulțumesc membrilor acestui grup de audit și secretarului general pentru sprijin și să îmi prezint mulțumirea pentru cooperarea excelentă uh, pe care am avut-o cu toate departamentele cu care am lucrat în 2010. Mulțumesc! Mulțumim domnului Galvin pentru acest raport și această declarație al auditorului intern. Îi dau cuvântul acum uh, domnului Liberatski, raportorul nostru. Vă rog, aveți cuvântul. Dear colleagues, honorable President. Distinși colegi, uh, domnule Pitela, domnule Galea, domnule Galvin, Vă mulțumesc uh, pentru această posibilitate de a discuta despre eficiența implementării bugetare a Parlamentului în 2010. Și îi mulțumesc și domnului Vele și serviciilor uh, dumneavoastră pentru informațiile pe care le-ați furnizat acestei comisii informații de care am fost uh, mulțumiți. Recunosc că multe dintre problemele ridicate în întrebările scrise merg dincolo de anul 2010. Sunt uh, chestiuni care ne interesează pe noi în mod deosebit. Însă cred că este foarte util să avem informații despre problemele mai largi pe un orizont de timp mai larg. Aș vrea de asemenea să le mulțumesc directorilor generali și personalului și angajaților care și-au dat concursul și care mi-au furnizat informațiile necesare în timpul întâlnirilor. Este foarte util pentru că am avut ocazia să văd uh, care sunt activitățile din Parlament și cât de diverse sunt acestea pentru a se asigura că Parlamentul funcționează eficient. Și aș vrea să subliniez încă o dată abordarea, pentru că vorbim despre instituția noastră. Sarcina noastră este să să vă spun că pentru descărcarea pe 2010 m-am concentrat pe anul respectiv, dar știu că colegii mei uh, doresc să ridice o gamă mai largă de probleme în discuția de astăzi și aștept cu interes să ascult aceste discuții. Bineînțeles, uh, voi uh, lua notă de principalele probleme ridicate astăzi. În intervenția mea voi acoperi trei domenii majore. În primul rând, rata de implementare a bugetului per ansamblu și în diferitele direcții generale. Apoi, uh, chestiuni uh, care au făcut obiectul uh, auditului și follow-up-ului. Și în al treilea rând, aspecte mai specifice pe care aș dori să le menționez. Acum, referitor la implementarea bugetară Per ansamblu, 96% din alocările finale pentru, an, pentru anul respectiv au fost angajate, iar uh, evaluarea alocărilor neutilizate nu s-a realizat la sfârșitul anului 2010. Aceste aceasta contribuie, bineînțeles, la procesul de descărcare de gestiune. Și noi am vrea să renunțăm la acest proces de mapping up și am vrea să se facă transferuri uh, la sfârșitul anului în baza unei planificări mai clare pentru a cheltuielilor pentru clădiri. Oricum, activitatea auditorilor interni este un instrument important pentru îmbunătățirea funcționării organizației. În ceea ce privește Digi personal, auditul a sugerat în urma follow-up-ului realizat în 2010 că există loc de îmbunătățire în procesul de guvernanță al acestei direcții generale care sunt evoluțiile care vor avea loc uh, în 2011 sau de fapt care au avut deja loc în 2011. Va trebui să vedem dacă recomandările din 2010 au fost luate în considerare în misiunile din 2011. Au fost făcute multe, însă mai trebuie îmbunătățite uh, alte aspecte în justificarea misiunilor în cadrul unor planuri specifice pentru activități specifice. Ce progrese pot fi făcute sau ce progrese au fost făcute în acest domeniu și ce mai rămâne de făcut în continuare? Și acum am să mă refer la al treilea comentariu pe care vroiam să-l fac. Se referă la un aspect foarte important uh, pentru deputați. Este vorba de costurile de securitate. Uh, noi am primit cifre diferite pentru anul 2010 uh, din răspunsurile la întrebările scrise și din discuțiile cu președinția direcțiilor generale. Și trebuie să ținem cont de incidentele legate de securitate care au avut loc în uh, ultimii doi ani. Se pare că ar trebui să avem detalii mai exacte despre acest capitol de cheltuieli pentru că aceasta ar facilita proiectul de descărcare dacă am putea avea comparații de la un an la altul și asta începând cu acest moment. Aceasta ne va ajuta să apreciem și eficiența noului concept de securitate. Pe lângă aceste informații, cred că ar trebui să avem și alte informații utile. Referitor la procesul și la procedurile de achiziții, cred că trebuie să ținem seama de uh, reglementările actuale. În uh, anii de dinainte 2010 a existat o creștere îngrijorătoare în unele direcții generale. În altele însă a existat o reducere. Care credeți că sunt motivele pentru aceste diferențe și ce credeți că poate fi făcut pentru a ne asigura că se recurge mai puțin la procedurile excepționale în toate direcțiile generale? Și uh, cum se poate realiza o tendință sustenabilă în această direcție? Apoi, uh, asistăm la o creștere demografică cum nu uh, am mai văzut uh, înainte, ceea ce înseamnă uh, un număr de naționalități tot mai mare în rândul angajaților uh, Parlamentului. În calitate de deputat din Polonia, eu mă bucur că noile state membre sunt bine reprezentate în rândul funcționarilor în special uh, cei de la nivel de mijloc și de jos, însă este clar o subreprezentare a persoanelor din Germania, Olanda, Austria și Regatul Unit. Nu este surprinzător. Există mai mulți oameni din Belgia și Luxemburg. Lucru care e de așteptat, având în vedere de mărimea acestor țări. Ce credeți că trebuie făcut pentru a rezolva aceste dezechilibre? Și cum credeți că poate să realizeze Parlamentul această schimbare? Eu uh, nu vreau să reducem nivelul de bunăstare din Germania, dar totuși este o chestiune de luat în seamă. Vă mulțumesc, domnule raportor, pentru intervenția dumneavoastră și pentru întrebări propun să facem o rundă a reprezentanților grupurilor, iar apoi, într-o a doua rundă, să intervină colegii numele lor. Vă da, dau cuvântul acum doamnei Ivanova, în numele PPE. Ideal ar fi dacă ați putea să vă limitați la două minute. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you. Thank you, Chair. Uh, then allow me briefly to, to... Mulțumesc. Dați-mi voie în primul rând să-i mulțumesc uh, domnului vicepreședinte Pitela, secretarului general al Curții de Conturi și auditorului intern pentru prezentări și, bineînțeles, îi mulțumesc și raportorului nostru pentru cooperare și pentru munca depusă. Trebuie să vă spun în primul rând că sunt uh, bucuroasă că am primit răspunsuri cuprinzătoare uh, la întrebările adresate în timp util. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Dacă ne uităm la răspunsuri, putem spune că s-au făcut progrese importante. Și secretarul general a menționat deja cele mai importante dintre realizări, progresul în sistemele IT, adoptarea propunerilor de economii în ceea ce privește interpretarea și traducerea și așa mai departe. Totuși, întotdeauna există loc de mai bine în privința cheltuielilor. Și din cauza timpului limitat mă voi concentra asupra lucrurilor celor mai importante. Primul este legat de securitate. S-a spus că după furtul de la poștă de anul trecut s-au luat mai multe măsuri. Uh, era vorba despre conceptul de global security. S-au făcut multe, dar până acum uh, sau până în momentul de față nu prea am văzut uh, schimbări majore în privința funcționării sistemului de securitate. Ne puteți da un exemplu clar uh, al unei schimbări care pot îmbunătăți siguranța în incinta Parlamentului? ce îmbunătățiri au fost aduse, care vor fi rezultatele concrete ale acestui concept, concept de global security. Apoi, uh, Curtea de Conturi a menționat problema achiziției publici, achizițiilor publice și raportorul a vorbit despre acest subiect. Bineînțeles, toate acestea au legătură cu managementul și planificarea procedurii. Întrebarea mea este ce acțiuni vor fi întreprinse pentru a soluționa aceste probleme Există mai multe unități care gestionează diferite proceduri de achiziții și cum puteți, uh, cum vreți să abordați acest proces pentru a îmbunătăți transparența și pentru a garanta un nivel mai scăzut de eroare, care se pare că este o problemă majoră. Acum uh, s-a menționat și problema grupurilor de vizitatori de către Curtea de Conturi și de către auditorul intern. Aș vrea însă să mă adresez acum Curții de Conturi Credeți că măsurile care au fost implementate de birou în noiembrie anul trecut vor fi suficiente pentru a crea un sistem mai transparent și pentru a minimiza riscul de supraplăți? Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru că v-ați încadrat în timp. Următorul vorbitor, domnul Ian Mulder de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. De această dată voi vorbi în limba mea maternă. Pentru că raportorul din umbră, domnul Gerbrandi, nu poate să fie aici și mi-a cerut să pun aceste întrebări în locul său, întrebări care sunt în olandeză. Așadar, le voi citi. Prima întrebare. în uh, mai multe rezoluții uh, se vorbește despre o evaluare a bugetului pentru a face economii structurale. În pofida acestor rezoluții nu s-a făcut o astfel de evaluare a economiilor. Când va fi făcută această evaluare? A doua întrebare. Biroul a propus a făcut niște propuneri, însă nu execută întotdeauna deciziile plenarei. Și dacă citiți uh, răspunsurile din documentul Secretariatului General, se spune acolo că biroul încă nu a făcut acest lucru. Și de ce nu? O întrebare din partea mea. Dacă mă uit uh, în jurul meu, văd că Toată lumea are cât un dispozitiv electronic, sau mă rog, mai toată lumea. Nu cred însă că totul ni se poate uh, de ce, de ce nu putem să trimitem totul prin mijloace electronice pentru că am economisit bani cu hârtia? Mulțumesc, domnul Ștas. Uh, Mulțumesc uh, foarte mult și eu voi vorbi în olandeză și asta pentru că întotdeauna vorbesc în olandeză. Și pentru că cei trei oameni din uh, cabina numărul 5 muncesc uh, tot timpul și vreau să le dau o mică pauză. Acum un răspuns la ultima întrebare. Noi avem un proiect pilot într-una dintre comisii și eu uh, uh, particip la acest proiect pilot, la Comisia DV și la Comisia de Buget. Toate documentele sunt trimise într-o aplicație foarte simplă în care puteți încărca documentele, în care vă puteți uh, nota amendamentele, prin care puteți trimite documentele. Deci este o aplicație funcțională. Asta ca să răspund la ultima întrebare a domnului Mulder. Dar oricum, voi reveni acum la întrebările mele. Uh, domnul Vele a vorbit uh, despre mm, progresele uh, făcute în ceea ce privește Casa Istoriei Europene. De ce nu am făcut mai mult? Am fi putut combina două inițiative Parlamentarium și Casa Istoriei Europene, pentru că așa nu ar fi trebuit să cheltuim atâția bani uh, cu construirea Parlamentarium și renovarea clădirii pentru Casa Istoriei Europene. Puteam să combinăm cele două proiecte. O altă întrebare. Înainte să vin în Parlament, am lucrat pentru un grup politic și mi-amintesc uh, de momentul în care al doilea președinte al uh, Parlamentului, prin 82-84, avea un uh, cabinet de cinci funcționari. Astăzi, președintele uh, sau cabinetul președintelui, cabinetul secretariatului general este mult mai mare. Știu că este mult mai mult de lucru, însă numărul a crescut exponențial și mă întreb dacă acest lucru este chiar necesar. Și asta mă duce la următoarea întrebare. Uh, persoanele care au lucrat în personalul uh, unui președinte sau al unui secretariat general, după aceea vor trebui să-și găsească un nou loc de muncă în Parlamentul European. Întrebarea mea este, nu cumva acesta este un uh, stimulent uh, natural pentru promovarea acestor oameni, astfel încât aceștia să obțină un job mai bun? Chiar recent am avut o creștere exponențială a numărului de uh, uh, direcții generale. Și bineînțeles, fiecare director are nevoie de uh, un cabinet. Eu nu vreau să-i uh, atac pe cei din uh, cabinetele personale, din potrivă, sunt oameni foarte competenți, însă nu credeți că ar trebui să abordăm altfel problema? Acestea sunt întrebările mele. Mulțumesc, uh, domnule Ștas. Doamna Andreasen. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru toate prezentările din partea biroului, uh, secretariatului general, uh, curții de conturi, auditorului intern și așa mai departe. Eu mai voi referi la unele aspecte uh, Uh, la care răspunsurile nu sunt prea clare, asta ca să nu spun mai mult. La întrebarea 1 ați spus că a existat o redesfășurare sau o realocare a 182 de posturi, însă nu ne dați nicio estimare a costurilor aferente acestei realocări. Uh, Apoi, la întrebarea 2, spuneți că sunteți în procesul de a înlocui uh, softul GDA pentru documentele administrative, dar nu spuneți nimic despre costuri. La întrebarea 3, am întrebat dacă acțiunile propuse de auditorul intern au fost implementate. Nu există niciun răspuns la această întrebare, deci nu știm ce s-a întâmplat. Auditorul intern spunea că în domeniul IT numai 20 dintre cele 40 de acțiuni propuse au fost implementate. Cu restul nu știm ce s-a întâmplat. La întrebarea 4 nu există informații legate de acele elemente de suport tehnic care rămân conectate între sesiunile parlamentare de la Strasbourg. La întrebarea 37 v-am întrebat care este costul misiunilor pentru personalul administrativ și nu am primit niciun răspuns și am vrea să știm măcar când putem să obținem acest răspuns. Și acum aș dori să revin la elementul uh, controversat pentru mine și trebuie să fiu foarte atentă pentru că aș putea fi acuzată că, le, că dau cifre jurnaliștilor. Și am să mă refer la Casa Istoriei Europene. Domnule Vele, ați venit cu o veste bună, cum că Comisia va participa la costuri. Îmi pare rău să vă spun și am spus asta și în uh, alte ocazii, nu este o veste bună, pentru că până la urmă același contribuabil plătește pentru costurile casei europene a istoriei. Faptul că Comisia participă la costuri nu are prea mare relevanță, pentru că tot contribuabilul plătește la urma urmei. Deci nu este o veste prea bună pentru mine însă aș vrea o definiție clară a costurilor, pentru că la pagina 12 există o comparație între planul de afaceri original și planul ulterior. Iar uh, acolo se face referire la costuri fixe și costuri variabile. Aș vrea o defalcare a costurilor fixe și variabile. Apoi vorbiți despre uh, personalul academic, uh, ce este acesta, cost fix sau cost variabil. Nu știu cum faceți această împărțire între costuri fixe și costuri variabile și cum uh, repartizați aceste costuri pe liste. Apoi am să mă refer la ceea ce spunea și Bart Stas. Nu sunt de acord că parlamentarium și Casa Istoriei Europene ar fi trebuit să fie combinate. Cred că trebuie să nu existe. Mulțumesc. Ja, vielen Dank, Frau Andreasen. Als nächster... Vă mulțumim, domnul De Jong. Dank u wel, voorzitter. Ik eh, wil ook de secretaris-generaal hartelijk dank zeggen voor alle antwoorden. Îmi eu să mulțumesc secretarului general pentru răspunsurile date. Trebuie să vă spun că ne aflăm să subliniez faptul că suntem în criză și primesc scrisori în fiecare zi din partea cetățenilor europeni. Și, drept urmare, vă voi adresa câteva întrebări. În primul rând, este vorba de um, fondurile pentru deputați. Există costuri pentru... există decontarea uh, transportului, apoi există o Uh, sumă pe kilometru, o indemnizație de distanță. Nu înțeleg de ce, ea, de ce ea mai este necesară. Este foarte clar că multe fonduri um, și revin în casele în, în, um, la Parlament pentru că nu sunt cheltuite. Se pot, într-adevăr, face plăți numai pe baza unor uh, Um, dovezi clare pe baza unor documente de sprijin, altfel banii înseamnă că nu sunt cheltuiți cum trebuie. Propunerile pentru viitoarele bugete mi se par bune, cred că o, o oarecare evaluare ar fi bună. Apoi, în ceea ce privește Casa Istoriei Europene, domnul Mulder a spus deja asta. Mă scuzați, mă refer la studiul uh, serviciului juridic pe care îl putem obține cu greu. Aici este prevăzut că dacă Parlamentul o vrea, există un temei juridic. Cred că și Comisia și Parlamentul trebuie să cadă de acord cu privire la anumite lucruri. Nu știu dacă este posibil de asemenea să evităm ca membrii familiei să fie angajați în ceea ce privește personalul. Apoi, în ceea ce privește uh, televiziunea Parlamentului, cred că câteva mii de cetățeni europeni se uită la acest, uh, la acest post. Nu am putea transmite prin uh, alte posturi de televiziune? Apoi, Aș vrea să știu de ce prezidiul, biroul nu, în conducerea Parlamentului nu pune în aplicare ceea ce a, de, a decis Parlamentul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule De Jong. Cu aceasta am încheiat runda grupurilor. Am să vă rog să ne răspundeți înainte să trecem la a doua rundă de întrebări. Domnule Vele. Äh, ja. ähm, oder, oder können wir noch zwei mit dazu nehmen? Sau mai acceptăm două întrebări. Cei doi colegi, domnul Itele. German, uh, first I want to... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc domnului Pitela și domnului Vele pentru prezentă, pentru că este foarte important faptul că sunt aici. În primul rând, dați-mi voie să spun că s-au făcut o serie întreagă de progrese în Parlament. Și este important acest lucru. Dar mai am uh, câteva întrebări. În primul rând, mapping up. Ați spus că nu se mai face, doar că mai există numai două transferuri. Um, însă sumele acestor două transferuri sunt foarte mari. Și pentru mine e vorba de același lucru, este mapping up sau de transferuri. Ideea de a pune capăt acestui, acestei proceduri de mapping up era tocmai o disciplină bugetară. Sper că nu îmi veți spune, nu îmi veți spune că nu mai avem mapping up și că uh, dar că totuși vom continua cu transferurile. Aș dori să mă refer și eu la aspectul uh, referitor la securitate. Nu am văzut niciun fel de schimbări vizibile, însă securitatea nu este întotdeauna vizibilă. s-a reușit să se prindă persoana uh, responsabilă pentru aceste jafuri? Apoi, încă o întrebare. Aveți cumva bani pentru căldură? Pentru că este foarte frig aici. Vă mulțumesc. Îmi dau seama că unii dintre dumneavoastră îngheață aici. Poate că tocmai de aceea am făcut ordinea de zi așa, astfel încât secretarul general să fie aici când este un pic mai frig. Dincolo de protocol, aș dori să vă informez că, în calitate de președinte, am pregătit un uh, pahar de suc de portocale mai târziu. Uh, dacă doriți să alegeți un vin spumant, bineînțeles uh, puteți, dar asta este numai pentru uh, a vă da cât, un pic de energie. Doamna Gresle, sincer, domnule președinte, un șnaps mi-ar fi mai uh, Aș prefera un șnaps acum pentru că încălzește mai bine. Ce spunea domnul Galvin, auditorul cu privire la grupurile de vizitatori, este o poveste foarte interesantă. Aș fi vrut să aflu mai mult despre asta. Și aș fi vrut ca acest audit să fie depus în uh, camera securizată de lectură. Din informațiile pe care le am, și anume uh, am aflat că Parlamentul încalcă directiva cu privire la spălarea banilor prin faptul că oferă uh, sume cash uh, grupurilor de vizitatori. Domnule Vele, vă rog pentru răspunsuri. Da, mulțumesc. Am să încerc să răspund la întrebările dumneavoastră individuale, dar având în vedere că unele dintre ele fac parte din același complex tematic, uh, am să vă rog să înțelegeți că voi răspunde la mai multe deodată. În primul rând, întrebările adresate de raportor în ceea ce privește planificarea bugetară. În ultimii ani am reușit să avem um, rate foarte înalte de executare, uh, în ultimul timp 96, chiar 97, 98%. Este important să știm că niciodată nu avem voie să avem 101% pentru că nu putem lucra cu credite. Asta înseamnă că, în mod logic, întotdeauna vom, ave, vom fi puțin mai jos decât suma totală pentru că nu putem uh, lua credite. Drept urmare, cred că aceste cifre, 96, 97, 98% sunt bune. În ceea ce privește politica uh, clădirilor, Cred că se vede că am făcut progrese prin strategia pe termen mediu cu privire la clădiri. A fost un subiect care a fost um, foarte des uh, criticat de către Comisia de, buge de Bugete, de Control Bugetar. Necesarul în s-a dorit un mai mare, o mai mare claritate în acest domeniu. Acum uh, am reușit să, tragem un, să facem un oarecare bilanț și trebuie să vă spun că o serie din punctele din această strategie pe termen mediu au și fost puse în aplicare exact așa. De exemplu, preluarea uh, um, uh, anumitor clădiri, cumpărarea lor, de exemplu, clădirea Montoie, am făcut asta. necesarul suplimentar de 60.000 de metri pătrați din Bruxelles, de care avem nevoie, și așa numitul Batiment B la Strasburg a fost preluată și a fost, iar prezidiul Parlamentului la ultima reuniune a numit această clădire clădirea Václav Havel, este o clădire care a fost utilizată și de Consiliul Europei și cred că decizia a fost una foarte importantă. Strategia cu privire la clădiri este, a fost abstractă în momentul în care a fost creată, însă se poate constata că pas cu pas, pas într-un mod foarte sistematic, este pusă în aplicare. Nu este vorba de o planificare abstractă, ci de un cadru uh, foarte concret pentru conducerea Parlamentului, dar și pentru Comisia de Bugete și de Control Bugetar. De asemenea, Curtea de Conturi uh, Europeană uh, de mai multe ori ne-a spus um, și a făcut remarca conform căreia chirile pe termen lung nu sunt uh, rentabile. De aceea s-a propus ca mai degrabă să uh, cumpărăm decât să închiriem. Și noi am urmat uh, sfaturile uh, curții de conturi. Numai 8% din uh, spațiile pe care le avem sunt închiriate și 92% sunt cumpărate. Am economisit astfel 163 de milioane de euro costuri de închiriere Am profitat așadar de oportunitățile care ni s-au arătat. Dar cred că pro procedura pe care o avem acum, transferurile individuale care permit um, în fiecare caz să se recomande un da sau nu, e bine, cred că acest sistem este um, mai transparent decât o, un transfer um, mare uh, general. Apoi, în ceea ce privește structura de administrație în, în ceea ce privește personalul, e bine, am făcut o mare structură în 2000, o restructurare în 2010. Am împărțit personalul în trei direcții generale, iar transferurile, de, transferurile financiare au fost uh, puse într-o singură direcție, și anume direcția B. Așa am reușit să lucrăm profe- în mod profesionist și să evităm lipsurile. Ceea ce a fost menționat și în raportul auditorului intern a fost la ce nivel se iau ce decizii cu privire la Parlamentul European uh, și dacă există suficiente verificări uh, în diferitele direcții. Este clar, când se ia o decizie care este uh, replicată de o mie de ori, e bine, și sumele mici pot avea efecte foarte mari. De aceea, pentru noi este foarte important să existe un, un principiu al celor patru ochi care să fie uh, introdus. Și dacă este nevoie, asta și la conducerea uh, Parlamentului European. Pe de altă parte, însă, asta înseamnă și că nu este Um, util să dăm forurilor celor mai înalte în, să, să, sarcina să se ocupe de decizii de rutină. Uh, și nu cred că asta ar fi util, după cum spuneam, deci uh, trebuie să găsim și aici o soluție. În ceea ce privește misiunile funcționarilor, cred că este remarcabil faptul că misiunile între cele trei sedii în ultimii doi ani au scăzut în mod substanțial, dacă rețin bine uh, cifrele, de la 14.100 la 11.400. Este o scădere foarte clară a călătoriilor de serviciu și nu este o scădere uh, întâmplătoare, este una dorită. Ne uităm de fiecare dată ce este într-adevăr necesar. Uh, asta și din punctul de vedere al birourilor pe care, numărului restrâns de birouri pe care le, le avem la Strasburg, care nu permite ca toți uh, funcționarii să călătorească la Strasburg. De asemenea, la uh, solicitările, uh, la cererile de decontare trebuie să se uh, prevadă dacă a existat un pasager în mașină. Și, de asemenea, la o cameră de hotel trebuie să fie prevăzut dacă a fost um, um, folosită camera de o singură persoană sau de mai multe, fără a dori să fim uh, indiscreți, dar trebuie să se prevadă acest lucru la cererea de decontare de cheltuieli. De asemenea, trebuie să uh, analizăm și dacă unele reuniuni nu pot avea loc mai bine prin videoconferință. În ceea ce privește securitatea, ați spus că se vehiculează două cifre. Una este, aveți dreptate, una este cea bugetată și cealaltă sunt uh, creditele de angajament pe care le-am luat. Din fericire, angajamentele sunt mai mici decât bugetul alocat. Uh, bugetul era de 47,5 dar uh, am, uh, ne-am angajat numai la 43,9, deci o serie 1,5 nu au fost cheltuiți și 2 milioane au fost transferate într-o altă linie bugetară. Aceasta este diferența dintre cele două cifre din, uh, din prevăzute în documentele dumneavoastră. Apoi, ați menționat că cifra uh, alocărilor speciale a scăzut de la 69 la 49, aproape la jumătate. În anii trecuți ne-am temut că vom avea o tendință de cifre crescătoare, se pare că nu este cazul. În 2010 cifra s-a înjumătățit, mă întrebați de ce. E bine, două motive. În 2009 astfel de proceduri erau necesare, de exemplu, pentru a putea reacționa în mod rapid uh, în uh, situații precum uh, prăbușirea tavanului din clădirea de la Strasburg. Acest lucru, din fericire, nu se întâmplă în fiecare an. Și, de asemenea, a fost vorba de sume suplimentare pentru pregătirea alegerilor pentru Parlamentul European. Trebuie să vă spun că există și motive foarte întemeiate pentru astfel de uh, cheltuieli. De exemplu, dacă există monopol pe piață, dacă există un singur ofertant, se poate uh, trece la o procedură de negociere, se poate recurge la astfel de procedură. De asemenea, m-ați întrebat dacă avem suficienți uh, angajați din anumite state membre, Germania, țările de jos, Marea Britania și așa mai departe, și de ce avem dificultăți cu acești uh, cetățeni. E bine, la Parlament nu avem un sistem de cote, dar cred că trebuie să spunem că avem o serie de dificultăți structurale. Prin noul statut, intrat în vigoare în 2004, Uh, suma pe care o primește cineva în momentul în care este angajat este mult mai mică decât înainte. Sau, deci în momentul în care se, uh, se publică posturile, sunt la cel mai de jos nivel. În multe state membre nu avem uh, probleme să recrutăm, în alte state membre avem probleme. Este cu siguranță cazul Marii Britanii, unde practic nu prea mai există posibilități de recrutare. Guvernul britanic a crezut timp de câțiva ani că nu ar mai fi util uh, ca în școli să se predea limbi străine. Însă, în calitate de funcționar european, trebuie să vorbești două limbi străine. Există foarte puțini cetățeni, euro, cetățeni britanici care cunosc două limbi străine iar cei care cunosc două limbi străine sunt din familii de diplomați, au crescut poate în, în străinătate și deci nu sunt prezenți ca cetățeni britanici. Deci uh, cei care sunt într-adevăr competitivi, care știu uh, limbi străine și care sunt competenți, e bine, ei nu vor veni la Bruxelles, ci vor lucra în uh, sectorul financiar în Londra. Nu suntem competitivi aici. Există de asemenea și state membre care au foarte bune uh, prevederi, uh, precum Suedia, uh, pentru uh, femei. De multe ori am văzut uh, candidate suedeze care și-au retras uh, candidatura sau nu au acceptat oferta, după, oferta de lucru după ce au comparat uh, toate condițiile, nu numai uh, salariul, ci și concediul de maternitate și alte astfel de beneficii. Avem așadar o serie de state membre cu situații specifice în care cu salariul de intrare nu suntem competitivi. În alte țări suntem totuși competitivi. Doamna Ivanova întreba, pusese o întrebare cu privire la securitate. Aș dori să vă spun că noi la Parlament trebuie să răspundem la o întrebare la care diferiți deputați au răspunsuri diferite, și anume ce fel de cultura securității ne dorim în Parlamentul European. Există întrebări foarte diferite la această întrebare. Există unii care spun că ar trebui ca totul să fie deschis, liber și că nu dorim foarte mari controle. Alții spun că totul ar trebui să fie mult mai strict. Deci, în primul rând, trebuie să ajungem la un consens cu privire la cultura de securitate pe care o dorim în Parlamentul European. Venim uh, acum uh, Um, venim din, dintr-un, um, dintr-o perioadă în care siguranța și securitatea nu uh, era văzută ca ceva mai degrabă liber. încercăm și lucrăm să eliminăm slăbiciunile. Um, nu pot să vă vorbesc despre slăbiciunile actuale, am să vă vorbesc despre slăbiciunile trecute, de exemplu, garajul, uh, garajul președinților, parcarea Uh, președinților. Uh, apoi uh, standardele de securitate, de exemplu la intrarea pentru presă, standardele de securitate erau mult mai um, mai laxe decât uh, la intrarea um, la intrarea principală, de aceea și această intrare a fost uh, utilizată. Uh, toate intrările au uh, camere de luat vederi, sperăm să avem imagini mai bune în viitor, așadar. Am decis să mergem um, să nu mai uh, externalizăm atât de mult, deci funcțiile de control și de supraveghere în domeniul securității nu vor mai fi externalizate. Asta înseamnă că nu putem da supravegherea serviciilor de securitate aceleiași firme care ne pune la, la dispoziție serviciile de securitate. Trebuie să internalizăm asta, să angajăm personal pentru asta și și în domeniul acreditării vom internaliza pentru că suntem de părere că trebuie să fie oameni care cunosc Parlamentul, care cunosc deputații. Deci renunțăm la anumite părți care au fost înainte externalizate. Externalizarea, dacă nu oferă calitate, nu este mai ieftină, ci mai scumpă. Conducerea Parlamentului a decis de asemenea, în principiu, să se creeze diferite zone de securitate în Parlament. Nu totul trebuie să fie prevăzut cu un același nivel de securitate. De exemplu, hemiciclul, uh, Uh, birourile deputaților și a președinților. Credem că trebuie să existe un, nivel, un standard de securitate mai ridicat uh, decât, uh, de exemplu, în zona cantinei și a magazinelor de la parter. Iată, sunt o serie de orientări pe care, care au fost luate, decizii care au fost luate de conducerea Parlamentului și care în mare parte au fost implementate. În ceea ce privește achizițiile publice și contractele publice, la ultima reformă a regulamentului financiar am decis că nu vom mai avea o unitate centrală responsabilă, ci că direcțiile generale vor fi responsabile fiecare pe domeniul ei. Acest lucru înseamnă însă că aceste direcții generale au responsabilitate, dar că trebuie să le și lăsăm și noi să le oferim uh, consiliere din punct de vedere central. Și facem acest lucru, le punem la dispoziție consiliere, însă trebuie să le lăsăm uh, responsabilitatea. Iar acolo unde uh, Uh, sunt foarte multe achiziții publice ce trebuie făcute. S-a creat o unitate specială pentru asta, astfel încât uh, totul să se poată uh, face într-un mod cât se poate de profesionist. Ați, m-ați întrebat și cu privire la grupurile de uh, vizitatori. S-au luat o serie de măsuri, mai ales separarea diferitelor indemnizații, Cred că acestea sunt calculate în așa fel încât costurile să fie realiste. 60 de euro pentru o ședere de o noapte la Bruxelles sau la Strasburg nu este prea mult. 40 de euro pentru uh, hrană și 19 euro pe kilometru nu cred că este mult. În alt domeniu am decis altfel decât să uh, se uh, recomandase din motive practice. Domnul Mulder a pus întrebarea cu privire la studiu, evaluări și economisirea costurilor. Pe scurt, uneori se face un studiu, dar din punctul meu de vedere este mult mai, ușor, mult mai bine decât să facem studii, să, fa- să tăiem costurile. Noi am decis să nu facem un studiu pe care să-l prezentăm un an mai târziu, ci pur și simplu să reducem costurile, și anume 21 de milioane în domeniul limbilor și cred că este o acțiune preferabilă. Și, de asemenea, reducerea numărului de personal cu aproximativ 100 în 2011 cred că putem identifica singuri de unde putem face economii și că putem aplica aceste măsuri și că nu a fost nevoie de un studiu pentru asta. În ceea ce privește relația între conducerea Parlamentului și plen, uh, prezidiul își menține uh, competențele de evaluare. Grupul de lucru comunicare discută foarte intens aspectul premiilor. S-a discutat mult despre asta, faptul că nu există o decizie încă nu înseamnă că ea nu va exista. În ceea ce privește documentele electronice, Bart Stas a dat un răspuns, pe bună dreptate. Avem un program, e-Parliament, care este în stadiul de proiect pilot în unele comisii Scopul este, obiectivul este ca până la finalul uh, acestei legislaturi, în toate comisiile să avem cel puțin premisele tehnice ca ele să funcționeze fără hârtie. E bine, acum dacă fiecare deputat dorește să lucreze fără hârtie, este altceva. Dar responsabilitatea noastră ca administrație este să creăm posibilitatea pentru cei care doresc să lucreze fără hârtie. Bart s-a referit și la Casa Istoriei Europene. Putem sau nu, trebuie sau nu trebuie să o combinăm cu uh, centrul um, de vizitatori. Doamna Andreea să avea o poziție opusă. Noi am spus că pentru 2014 dorim să avem o experiență comună uh, a centrului de vizitator, care, este focus, care este, se concentrează asupra Parlamentului European, și Casa Istoriei Europene, care nu uh, se referă numai la Parlamentul European. Și să avem un circuit al vizitatorilor între centrul de vizitator, Casa Istoriei Europene și uh, accesul în sala de plen, care sunt și aproape unele de altele, deci pot fi uh, puse în legătură. Deci încercăm să creăm o experiență pentru vizitatori, astfel încât toate cele trei elemente să fie combinate. Serviciul juridic al Parlamentului ne-a spus că avem temeiul juridic pentru asta și asta dacă integrăm uh, Casa Istoriei Europene în mod clar în conceptul nostru pentru vizitatori forurile consultative au fost uh, um, decise ca atare și uh, decizia este uh, cea a conducerii Parlamentului. Cred că trebuie clarificat acest lucru. În ceea ce privește cabinetele, acestea au un anumit ordin de mărime, însă și Parlamentul European are între timp un anumit ordin de mărime. Cred că avem aproximativ 6.000 de funcționari uh, cu cei din uh, grupuri. Avem în total 11.000 de funcționari. Avem un uh, buget de între 1,7 până la 1,8 miliarde de euro și pentru asta este nevoie de uh, um, o, o conducere, o centralizată care să poată coordona toate aceste lucruri chiar și pentru a veni să răspundă în fața Comisiei de Control Bugetar. În ceea ce privește posturile de directori, pot să vă spun că toate posturile de director general au fost ocupate fără să se decidă noi um, posturi, noi grade de posturi. Uh, inițial uh, căutam persoane de, uh, cu fostul grad A3, ceea ce ar fi a de 14 acum. Deci putem să structurăm aceste posturi fără a crea costuri suplimentare pentru contribuabilii europeni. Cred că putem să ne organizăm într-un mod mai rațional fără a crea costuri suplimentare. Doamna Andreasen, mi-ați uh, Doamna Andreasen mi-a adresat o serie de, întrebări, de întrebări. Uh, transferul a 182 de, uh, de angajați nu costă nimic pentru că posturile sunt deja prevăzute. Încercăm numai să vedem unde nu mai sunt necesare posturile și în loc să solicităm noi posturi, vedem unde ele sunt deja disponibile și cerem Uh, transferuri. În 2011 am identificat și mai multe posturi de care nu mai avem nevoie, dar sunt persoane pe care le putem, le putem folosi uh, altundeva, mai ales pentru consilierea politică a deputaților, pentru că aceasta este sarcina noastră principală, fără a crea costuri suplimentare. V-ați referit la uh, GEDA, sistemul nostru de poștă și arhivare. Ne-ați întrebat dacă uh, modul în care lucrăm este optim. În răspuns, v-am spus că nu cred că este un mod de lucru optim, dar că avem nevoie de un uh, sistem informatic, de, un, de programe mai performante pentru a putea vedea uh, Uh, mai bine care sunt termenele limită și așa mai departe. Deficitul pe care l-ați menționat îl recunosc și cred că în următorii ani va trebui să abordăm și această problemă. Doamna Andreasen s-a referit și la auditorul intern și acțiunile rămase deschise. În um, în uh, intervenția mea de început am spus că nu avem niciun fel de acțiune critică ce a rămas deschisă. Uh, nu va fi așa în fiecare an, dar pentru anul acesta este o veste bună. Acțiunile deschise au, s-au redus de la 88 la 68 și aceasta este o bună tendință și o, o indicație a faptului că facem progrese. În ceea ce privește călătoriile de lucru, am spus ceva, am spus deja ceva despre asta. În ceea ce privește Casa Istoriei Europene, în documente aveți costurile foarte clar uh, distribuite. În primul rând, costurile de construcție. Ele sunt uh, în documente prevăzute cu aproximativ 31 de milioane de euro. Bineînțeles, va trebui să um, existe și Uh, dotări uh, corespunzătoare vor costa aproximativ 21 de milioane, iar costurile curente în negocieri cu Comisia pentru Bugete am decis ca acestea să fie scăzute încă o dată. Vom ține deschis șase în loc de șapte zile, vom uh, reduce numărul personalului, vom angaja persoane cu grade mai reduse, și uh, vom uh, renova nu la fiecare 10 ani, ci la, nu la fiecare 8 ani, ci la fiecare 10 ani. Cu aceasta am scăzut costurile curente și Comisia s-a angajat să contribuie. Aveți dreptate, nu este, nu, contribuabilul european nu va plăti mai puțin, dar este o recunoaștere a faptului că uh, Casa Istoriei Europene nu este importantă numai pentru Parlament, ci, pe, ci este susținută de către toate instituțiile, mai ales de către Comisia Europeană. Și că este importantă pentru aceste instituții. Domnul De Jong s-a referit la suma forfetară, la indemnizația de distanță. Este ceva ce este prevăzut în statut, uh, este așadar um, Uh, nu este vorba de implementare, ci este vorba de prevederi în sine. Uh, face parte din deciziile negociate între Parlament și Consiliu și, drept urmare, nu pot fi modificate decât la acest nivel. Nu va fi administrația sau conducerea Parlamentului cea care va putea schimba asta. Ați întrebat cu privire la studiul referitor la Casa Istoriei Europene. Studiul a spus că avem un temei juridic, dar numai în măsura în care Casa Istoriei Europene este inclusă în politica noastră pentru vizitatori și noi avem sute de mii de vizitatori în fiecare an la Parlamentul European. Așadar, decizia s-a luat ca atare. De asemenea, s-a decis ca uh, organele consultative să fie, în mod clar, organe consultative. Și aceste lucruri s-au schimbat conform studiului serviciilor juridice. În ceea ce privește angajarea membrilor familiei, prezidiul în ultima legi legislatură a decis să există o perioadă de tranziție de 5 ani care va expira odată cu finalul legislaturii 2000. 2014. Nu va mai exista o bază pentru angajarea membrilor familiei. În ceea ce privește televiziunea online, există cifrele utilizatorilor pentru această televiziune, dar trebuie să vedem totuși că uh, imaginile sunt preluate de marile uh, televiziuni. De exemplu, pentru dezbaterea Uh, referitoare la starea Uniunii, mai mult de 200 de canale de televiziune au preluat imaginile noastre. Iată, nu avem utilizatori pe, uh, direct pe site-ul nostru, dar uh, avem efecte uh, prin preluarea alt, de către alte canale de televiziune. Uh, bugetul alocat a scăzut de la 9 la 8 milioane de euro domnul Itele s-a referit la transferurile uh, comune, am spus ceva despre asta, am solicitat de fiecare dată transferuri individuale care a permis Comisiei pentru Buget să decidă de fiecare dată dacă dorește să aprobe sau nu aceste transferuri. Am spus câte ceva și despre securitate. În ceea ce privește temperatura în această încăpere, nu pot să vă spun uh, mare lucru decât că probabil există dorințe diferite în rândul dumneavoastră. O temperatură mai ridicată nu ar fi probabil foarte ecologică. Iată, domnul Stas, de exemplu, nu dorește o temperatură mai ridicată. La final, dați-mi voie să mai spun că regret că nu mi s-a uh, pus întrebarea Uh, cu privire la persoana care taie legumele la Strasburg. Vedem că este un instrument care uh, trebuie să se asigure că există 3800 de uh, mese uh, de uh, de mese uh, date la Strasburg din legume care nu sunt congelate, ci sunt proaspete. Vă mulțumim, domnule Vele, pentru răspunsurile dumneavoastră foarte detaliate. Poate că serviciile Parlamentului s-au gândit că um, Comisia pentru Control Bugetar uh, este una care are nevoie de o atmosferă mai uh, rece acum. Dacă dorește, îi dau cuvântul domnului Liberațchi, raportorul. Mulțumesc. O să fiu uh, foarte scurt, fiindcă am depășit timpul. Nu știu cum stau lucru cu plata pentru uh, orele suplimentare pentru interpreți. Mulțumesc tuturor pentru contribuții și pentru informațiile pe care ni le-ați oferit astăzi. Mulțumesc colegilor din comisie pentru uh, participația la discu- participarea la discuții și întrebările suplimentare. Mulțumiri raportorilor din umbră. A fost uh, o adevărată plăcere să lucrez cu dumneavoastră, domnilor și domnilor. Nu vreau să fiu nepoliticos, dar într-un sens nu pot fi de acord cu domnul Vele. Ați spus, domnul Vele, că implementarea bugetului nu poate fi mai mult de 100%, 100%, dar domnul De Jong ne-a spus că a plătit 30.000 de euro contribuție la Parlamentul European. Dacă toată lumea plătește în 2012 30.000 de euro, s-ar putea să aveți 100% plus 100 de milioane de euro. Deci, iată, poate că e o soluție. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim domnului Liberatski, mulțumim și vicepreședintelui Pitela și secretarului general Klaus Vele, de asemenea domnului Galvin, auditorul intern și întreaga echipă a domnului Galea de la Curtea de Conturi. Iată, acesta este finele întâlnirii noastre de astăzi. Mai am un anunț. 26 ianuarie 2012 la ora 9 este data și ora la care va avea loc următoarea întâlnire. O întâlnire a coordonatorilor va avea loc Următoarea întâlnire e pe 9 februarie 2012. Mulțumesc și declar această ședință încheiată.